con una eh, Bună ziua, vom uh, începe și ședința de după amiază. Vom uh, în, schimba ordinea în punctelor 14 și 15, pentru că persoana care se ocupă de petiția 14 nu este în sală, așa încât îi voi da cuvântul domnului Werner Sandy uh, pentru petiția de la punctul 15. Aveți cuvântul pregandolo di mantenersi nei 5 minuti di intervento. Vă rog eh, să nu depășiți timpul de 5 minute. Okay. Okay. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren. Stimate domnule președinte, doamnelor și domnilor, vă sunt uh, recunoscător pentru ocazia pe care mi-o oferiți de a mă adresa uh, Comisiei PETI. Intenția mea, de fapt, era să profit uh, la maxim de această ocazie, așa încât o voi face astăzi prezentând un personal petiția. Pe mine mă preocupă proiectul uh, de fermă eoliană al uh, VT Moldava din Republica Cehă. Mă numesc Werner Sandich. Și sunt din uh, comunitatea sunt primarul comunității Rehenberg uh, Bienenmüller, pe care vă voi prezenta pe scurt. Uh, se află în Saxonia și la ora actuală se află, se află direct pe uh, granița cu Republica Cehă. Comunitatea noastră se află la o altitudine de 650 de metri și este formată din patru părți patru zone. La ora actuală avem o populație de 2100 de persoane. Proiectul de fermă eoliană al VT Moldava, care uh, trebuie să fie uh, dezvoltat de uh, colegii noștri din Cehia, este un proiect căruia ne opunem. Deoarece el ar uh, avea consecințe negative asupra mediului, afectând mai multe specii incluse în anexa 1, și ar afecta în mod negativ și uh, zona protejată din cadrul programului uh, Natura 2000. Noi dorim să uh, protejăm uh, speciile precum tetra, tetrix și alte specii protejate care sunt puse în pericol de acest uh, proiect. Și dorim să menținem valoarea ecologică a zonei. Această zonă se află și în apropierea a 10 hectare de uh, um, spațiu, 10.000 de hectare de zonă protejată din Germania. Din cauza distrugerii care s-ar petrece în timpul uh, construcției uh, acestei ferme, efectele negative asupra plantelor și păsărilor din zonă ar fi um, foarte, um, foarte multe. Ne dorim să ne protejăm mediul. Și trebuie să precizăm că prin construcția acestui parc uh, s-ar afecta și imaginea uh, zonei, ceea ce i-ar reduce valoarea generală. Trăsăturile caracteristice ale zonei uh, noastre ar fi uh, afectate uh, foarte uh, mult și negativ, pentru că s-ar construi până la o înălțime de 956 de metri. Deci ar depăși uh, înălțimile uh, munților din zonă. Comunitatea noastră este una destul uh, de slab uh, industrializată, puțin dezvoltată, care se descurcă doar din uh, turism. Activitățile turistice sunt tradiționale, în special în zona Holzhau. multe dintre aceste proiecte vor, proiectul acesta va afecta atât turiștii germani cât și turiștii cehi, întrucât zona turistică se întinde în ambele țări. Și vă pot asigura că întreaga zonă își va pierde din atractivitate. Toate structurile turistice pe care le-am uh, construit, toate, uh, toată această tradiție a noastră este așadar în pericol și s-ar crea și un precedent negativ pentru toată zona Erzgebirge. Dacă o autorizăm uh, acest proiect, și uh, trebuie să recunoaștem că s-a simplificat foarte mult procedura de autorizare și se aplică uh, mai uh, ușor, se acordă mai ușor. Riscurile vor fi din ce în ce mai mari pentru întreaga regiune. Toată zona Etzkeberg va avea de suferit. Considerăm că la ora actuală nu uh, putem coopera cu uh, dezvoltatorii proiectului și ca primar uh, al zonei Reichenberg. Îmi permiteți să continui? Trebuie să vă încheiați intervenția, spune doamna președinte. Cetățenii comunității rehenberg bienenmühle protestează împotriva uh, construcției acestui parc eolian și a instalațiilor similare și sper că se vor aplica în mod corect reglementările europene. Vă rog să ne ajutați să încât această zonă foarte specială a Europei să poată fi păstrată. Vă mulțumesc pentru atenție. Grazie a lei. Do la parola, parola al rappresentante della Commissione, Mr. Kochman. Mulțumesc uh, foarte mult. Voi da acum cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Kochman. Mulțumesc, doamnă președinte. Evaluarea de uh, impact transfrontalieră pentru acest proiect este încă în derulare. Responsabil de pe partea cehă este Ministerul Mediului din Cehia. Evaluarea a început în anul 2008. Proiectele sunt uh, legate și uh, se face o evaluare comună a celor două proiecte eoliene. Rezultatele valorii de impact sunt disponibile pe internet, pe site-ul Agenției de Mediu din Cehia. Ministrul uh, mediului a, din partea Germaniei a fost notificat la 21 iulie anul acesta în legătură cu această uh, evaluare și uh, procedura de selecție a fost pusă pe internet ieri, adică în 8 noiembrie 2010. Concluziile procedurii de evaluare a proiectului. Concluziile sunt că proiectul va avea un uh, efect negativ asupra mediului și cer oprirea acestuia. Ministerul CEH a primit uh, contribuții, a primit uh, informări cu privire la poziția Germaniei și au primit mai multe sesizări din partea comunităților locale, de asemenea câteva sute de uh, intervenții din partea cetățenilor care spun că acest proiect va afecta negativ uh, regiunea. Așteptăm uh, traducerea multor documente în limba germană. Uh, această evaluare nu uh, exclude efectele negative asupra siturilor Natura 2000 și de aceea în evaluarea de impact se va include și articolul 63 al directivei care se aplică aici. Se va se vor traduce recomandările în limba germanie, în limba germană și vor fi uh, disponibile într-un an sau doi. Comentariile uh, părții germane vor fi uh, discutate în opinia experților și uh, avizul experților va fi transmis Germaniei împreună cu o invitație. Vă mulțumesc foarte mult! Grazie. C'è qualcuno? Il collega Iar. Mulțumesc, domnul Iar are cuvântul. Mulțumesc, președinte. Vă mulțumesc, domnule petiționar, că sunteți prezent aici și că v-ați angajat în acest proiect transfrontalier pentru această regiune a unor munți metaliferi. Este o regiune cu un peisaj într-adevăr unic. Iarba crește aici într-o zonă care a fost uh, intens populată. Studiul de impact asupra mediului este doar la început, abia s-a început procedura. Prin urmare, credem că petiționarii sunt aici pentru că încă de la început a fost un defect de comunicare între Germania, respectiv Republica Cehă. Anumite măsuri luate nu inspiră încrederea. Prin urmare, pun două întrebări comisiei. În aceeași zonă, în proximitate, se construiesc două eoliene și se face apel la anumite permise de construcție deja practic ieșite din uz. Întrebarea mea este următoarea. Este corect? N-ar trebui oare să adaptăm aceste permise, să le actualizăm? Pentru că uh, trebuie să ne punem întrebarea care este durata de valabilitate a acestor permise. Trebuie să ținem cont de faptul că ele nu respectă normele din proiectul Natura 2000. De asemenea, trebuie să se construiască o uzină fotovoltaică în aceeași zonă. Și permisele au fost deja acordate pentru această construcție. Este vorba despre niște proiecte în fază de început. Trebuie să facem uh, planificări pentru astfel de proiecte. Însă măsurile luate constat că nu inspiră încrederea. De aceea uh, mă gândesc că și populația este neliniștită în aceste regiuni și de aceea pun aceste întrebări. Ceea ce se construiește, construiește în aceste regiuni poate fi important, dar uh, eolienele vor fi în peisaj. În momentul în care vor fi acolo, nu o să le mai putem retrage. Proiectul Natura, prin proiectul Natura 2000, uh, noi vrem ca uh, spațiile să fie valorizate, iar acum constatăm că există o, un defect de comunicare și măsuri care, repet, nu inspiră încrederea populației. Domnule primar, uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Îl înțeleg pe petiționar, pentru că și eu am fost implicat în Regatul Unit în mai multe proteste în legătură cu fermele eoliene. Proteste din mai multe motive, pentru că se strica comunitatea locală, aveau efecte negative asupra peisajului, uh, erau uh, instalații foarte mari, industriale, medii rurale, care aveau efecte negative. Nu știu ce fel de uh, uh reguli de uh, planificare rurală se folosesc și se aplică în uh, aceste cazuri, dar cel puțin la mine în țară nu se pot aduce argumente de natură industrială. What you get in the end is a în uh, final, uh, autoritatea care face evaluarea evaluării de impact are uh, pur și simplu o poziție subiectivă și se pare că părerea comunităților locale tinde să fie ignorată. Uh, În uh, lupta noastră împotriva schimbărilor climatice, văd că suntem uh, pregătiți să sacrificăm orice, indiferent ce impact negativ are asupra mediului uh, o astfel de instalație industrială sau oricare ar fi efect negativ asupra comunității, noi suntem pregătiți să sacrificăm totul pentru, pentru a combate schimbările climatice riscăm să stricăm toate peisajele europene dacă vom continua să acționăm în acest uh, fel. Doamna Aucan are cuvântul. Încă o astfel de prieteni, nu ai nevoie de dușmani. În, uh, vreau să-i spun peticionarului că nu uh, astfel va obține susținere these turbines that they, the impact of the landscape might be, the visual impact might be quite... Este adevărat că impactul um, vizual asupra peisajului poate fi dramatic, dar aceste eoliene pot fi și îndepărtate la un moment dat. Uh, ele sunt flexibile și nu, în mod normal, uh, nu influențează biodiversitatea. Trebuie să țineți cont și de, ce, și de acest uh, lucru. Avem uh, și noi uh, în Danemarca proiecte împotriva cărora am uh, protestat pentru că ele sunt plasate în anumite locuri pentru că este varianta cea mai economică pentru stat. Am văzut despre ce este vorba. nu um, putem să spunem dacă problema se află cu locația eolienilor sau dacă sunt probleme între cele două uh, părți implicate în proiect. Trebuie să aflăm exact despre ce este vorba. Din petiție nu reiese dacă e vorba de uh, o comunitate care este deranjată de prezența eolienilor în apropierea uh, caselor sau dacă e într-adevăr o problemă reală de mediu acolo, dacă uh, sunt consecințe reale. Vă încurajez să vă îmbunătățiți uh, petiția, să uh, încercați să spuneți cu mai multă claritate despre ce este vorba și poate că vă voi susține, dar deocamdată nu uh, pot spune acest lucru. Domnul Boștinaru are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Câteva observații. Sunt uh, întru totul alături de petiționar. De ce? Cum este posibil ca într-un stat membru al Uniunii Europene să se înceapă construcția, să se dezvolte proiecte și doar ulterior să se facă evaluarea de impact. Și să nu uităm că nici astăzi nu este terminată această evaluare de impact și nici măcar nu a fost trans, nu a, și nu are ce să fie transmis părții celelalte pentru că nu este gata. De ce acceptă Comisia Europeană așa ceva? Ca într-un stat membru al Uniunii Europene să se aplice uh, regulile de la uh, coadă la cap. Mai întâi ar fi trebuit să se elaboreze o evaluare de impact, să facă o evaluare de impact și după aceea, dacă aceasta este pozitivă, să se înceapă lucrările. O situație similară am întâlnit și eu în uh, România, când uh, aprobări îndoielnice obținute de la nivel local și regional uh, permit unei companii cehe să înceapă proiecte într-un mod absolut contestabil. Datoria Comisiei este să supravegheze și să asigure implementarea și respectarea legurilor europene. Și în al doilea rând, de ce atâta, atâta secret, de ce atâta lipsă de uh, transparență. Evident, un proiect pe graniță afectează și partea cealaltă. Și atâta timp cât uh, e vorba de teritoriul Uniunii Europene uh, și noi nu dăm dovadă de suficientă transparență, de ce uh, ne mai întrebăm în relația noastră cu Rusia și cu alte părți, de ce întrebăm că nu există aici transparență, acolo transparență? Haideți să fim serioși, dacă nici noi nu putem uh, să spunem lucrurilor pe nume și să avem totul uh, pe față, de ce ne-am imagina că alții uh, ar fi transparenți? E utopică această speranță a noastră. De ce Comisia Europeană, în care vede atât de multe cazuri similare, nu stabilește un set de reguli de bază care să fie implementate uh, înainte ca orice alt, altfel, uh, alt proiect similar uh, să înceapă. Eu nu sunt uh, împotriva eolienelor, dar nu cu orice preț și în niciun caz nu prin încălcarea regulilor existente referitoare la Natura 2000, la biodiversitate și așa mai departe. Aceasta este datoria Comisiei Europene, să alerteze statele membre și să le determine să aplice regulile și legile în vigoare cu bună credință. Pentru că sunt atâtea uh, plângeri că regile nu sunt uh, suficient de clare, că sunt prea vagi. Dar atunci când uh, regulile sunt foarte clare, iată că ele nu se respectă. Vă mulțumesc! Commissione vuole già rispondere perché sono state formulate delle domande specifiche. Gli darei la parola. Dau cuvântul Comisiei și apoi petiționarului pentru răspuns. Comisia, dacă doriți să interveniți. Mulțumesc, o să încerc să fiu succint. Consider că lucrările, nu au, lucrările n-au început încă, pentru că nu a fost eliberat permisul. Deci, procesul este în curs după câte știu eu, e vorba de acel uh, studiu de impact, care deci încă nu s-a făcut și vom vedea ce se întâmplă după aceea. Apoi, am studiat documentele primite de la părți privind intențiile lor și am văzut dacă acestea sunt sau nu conforme cu legislația europeană, uh, așa cum este ea menționată în uh, proiect, este clar că considerăm că, conform uh, directivei Habitat și, în general, uh, în ceea ce privește Natura 2000, acestul de impact va trebui să fie realizat. Și apoi vom trage concluziile. Vă mulțumesc. Dau cuvântul petiționarului. Mulțumesc. Vreau să revin la chestiunea care pe noi ne interesează nu e vorba de a fi din principiu împotriva fermelor eoliene. Eu vreau să subliniez importanța locației acestora, a amplasamentului lor. E vorba de zone protejate, specii uh, pe care dispariți și așa mai departe. E vorba de o regiune unde există aceste specii, specii de păsări și așa mai departe. Nu știu care e situația din Danemarca sau în Scandinavia, ceea ce ne-a spus uh, dumneavoastră. Este clar că în Scandinavia sau în zonele scandinave avem anumite uh, lucruri E vorba de faptul că atunci când este distrus un habitat, specia respectivă îl părăsește și, până la urmă, este pe care dispariție. Noi avem cel puțin trei zone în care putem să vedem foarte clar cum numărul de exemplare scade din ce în ce mai mult. Chiar Uniunea Europeană a stabilit aceste perimetre. Este foarte clar că problema noastră principală nu este uh, pur și simplu a protesta împotriva eolienilor, ci este vorba de locul în care acestea sunt uh, amplasate, de vorba de o încălcare clară a directivelor uh, verzi, să zic așa, în cauză. În acest caz, este foarte clar că studiul de impact nu a fost realizat și este clar că nu, întotdeauna, nu întotdeauna au loc aceste eh, studii de impact eh, pe mediu. S-a mai văzut această situație. Nici măcar acordul cu guvernul ceh nu a fost practic eh, consfințit. Deci eu cred că încă nu este prea târziu pentru a putea renunța la acest proiect. Vă mulțumesc foarte mult, așa că lăsăm petiția deschisă. Vom vedea ce răspunsuri dă comisia să vedem ce spun și autoritățile locale, dar și uh, autoritățile cehești care, pe care le-am invitat să se exprime, dar nu au, au venit aici. Uh, poate ar trebui să încercăm să obținem un aviz de la autoritățile locale. Uh, este clar că revenim la o dezbatere clasică legată de această directivă. Este ea oare încă valabilă și așa mai departe nu cumva este demodată. Poate că nu este suficient de puternică directiva aceasta, nu mai este la ordinea zilei. Deci haideți să spunem că această petiție rămâne deschisă și ne întoarcem la punctul 14, pentru că cred că petiționarii sunt gata să ne prezinte. Domnul Alberto Maior Barahona, la punctul 14. 5 minute, dacă se poate. Vă mulțumesc foarte mult, doamna președinte, dragi membri ai Comisiei PETI. Am venit aici din cauza că s-a încălcat uh, legea comunitară în ceea ce privește anumite lucrări din uh, Castia de la Mancia. Vă rog frumos să vorbiți mai încet. Da, bun. Deci este vorba de încălcarea legislației comunitare, dar chiar și a drepturilor uh, fundamentale. Practic, împreună, la nivel local. Colega, prego. Uh, could the speaker slow down a little bit? The interpreters have asked the English. Yeah interpreții din cabina engleză au cerut să se vorbească un pic mai rar, dacă se poate. Vă mulțumesc. Deci, s-a făcut, uh, s-a dat finanțare europeană pentru acest proiect. E vorba de un proiect de infrastructură, dar este pur și simplu nesustenabil. Este vorba de reabilitarea 21 de kilometri de um, drumuri, dintre care patru sunt uh, kilometri, deci nou construiți, măsurile de recuperare sau de redresare din punct de vedere al mediului nu au fost uh, puse în aplicare. S-au cheltuit foarte mulți bani, dar nu suficient pentru a, uh, reabilita zona din punct de vedere al mediului. Foarte multe neregularități s-au constatat. E vorba deci lucrări efectuate de uh, Eh, autoritățile locale din Castilla-La Mancha. Practic, s-au efectuat lucrări, tot așa, în lipsa unui studiu de impact asupra mediului. Cum se poate să se dea bani europeni pentru proiecte care își bat joc de mediu? Practic, s-au făcut totul pentru ca acest studiu de impact nici să nu fie făcut. Uh, în orice caz, proiectul este făcut în așa fel încât să se ocolească această chestiune a uh, mediului și a studiului de impact. În orice caz, transparența lipsește, n-am avut acces la toate datele, bugetul nici el nu este conform când vine vorba de sumele alocate pentru uh, tot ce înseamnă recuperarea din de vedere al mediului Însă, Comisia este cumva suferă de mutism și este vorba de bani europeni. Asistăm la uh, distrugerea uh, unor habitate foarte uh, importante din această zonă. Este vorba de zone de, de, de, de poiană, zone verzi, care sunt foarte importante acestea și care au fost practic distruse prin modernizarea sistemului de irigații în 2007 au apărut niște instalații care acum sunt părăsite. Cum se poate să se cheltuiască încă o dată bani europeni și de-abia după aceea să ne dăm seama că este nevoie de a recupera terenul respectiv și al reda naturii? Practic, consecințele sunt extrem de grave asupra ecosistemului asupra pânzei freatice, asupra cursurilor de apă, asupra vegetației. Sute și sute de copaci au fost distruși și, în general, habitatul a fost modificat. Pe vremuri era un ecosistem extrem de fertil, de dinamic, cu sute și sute de specii care acum au dispărut. Fertilitatea solului a fost afectată foarte mult. Iar când e vorba de proprietatea privată, multă lume din această zonă a fost expropriată, evacuată. Și așa, și din punct de vedere al uh, moștenirii culturale sau al patrimoniului cultural, practic uh, acestea uh, au fost cumva lăsate deoparte pentru că acolo aveam tradiții în ce privește viticultura, ceramică și așa mai departe. În fine, în raportul din 2004, acesta a provocat o modificare a legislației din comunitatea respectivă. Era vorba de legislația asupra mediului care a fost votată, însă ea a fost ignorată la nivel local. În acest moment, autoritățile locale încearcă să subestimeze, practic, impactul negativ, însă au avut loc sau s-au făcut studii care au arătat care sunt avantajele sau aturile naturii din această zonă, care au fost pur și simplu ignorate de cei care promovează acest proiect. Când vine vorba de alt aspect, mă refer aici la încălcarea drepturilor fundamentale, articolul 7 din cartă, dar și articolul 8 și articolul 17 au fost încălcate. Orice persoană are dreptul să își folosească sau să se bucure de proprietatea sa privată și așa mai departe. Așa că noi cerem Comisiei PETI să examineze posibilitatea uh, de a veni în vizită, de a face o delegație în zona respectivă ca să constate ce se întâmplă. Vorba deci de această regiune Castilia la Mancha și să se pună capăt acestei dezvoltări uh, și acestor infrastructuri până nu uh, se va face studiul de impact pentru mediul respectiv. Încă o dată, e vorba de bani uh, europeni care au fost cheltuiți timp de ani de zile din fondurile deci, europene pentru sisteme de irigații, însă e vorba de bani care, de fapt, nu și-au atins uh, obiectivul. Au fost deturnați. Așa că noi cerem regiunii Castilla-La Mancha să modifice legislația E vorba de acea lege din 2007 și să se conformeze în sfârșit cu Tratatul de la Lisabona și cu Carta Drepturilor Omului și cu ce înseamnă legislație ecologică, habitat și așa mai departe. Dau cuvântul Comisiei. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Scopul acestei petiții 0179 per 2008 vizează proiectul PAU de dezvoltare urbanistică în regiunea Vega del Henares și Guadalajara din Castilla-La Mancha în Spania. Pe scurt, e vorba de un plan de urbanizare care a fost aprobat de primăria Guadalajara sau Consiliul Local fără să fi fost uh, uh cerut un studiu de impact asupra mediului. Iată ce ne spune petiția, și anume că odată cu acest nou proiect de urbaniz- urbanizare au avut uh, loc mm, modificări uh, în această regiune agricolă extrem de fertilă și uh, care cumva acum orientată spre dezvoltare industrială. E vorba de asemenea și de vestigii uh, arheologice și așa mai departe care se regăsesc în această regiune. Autoritățile locale totuși au dat undă verde acestui proiect de urbanizare în ciuda obiecțiilor care au fost ridicate. Noi ne-am uitat pe petiție, am încercat să vedem dacă nu cumva uh, nu e vorba de încălcări ale legislației pe mediu uh, de la, uh, deci din legislația comunitară ne-am uitat pe directiva 85-337-CE și așa mai departe și credem că anexa 10 ar putea fi, uh, pardon, anexa 2, 10A și alta anexă pot să fie invocate aici, anexa 1 și 2. Deci, ca să uh, se intre în sfera de aplicare a directivei uh, EIM, care, bineînțeles, este cu caracter obligatoriu. La anexa 2, statele membre decid singure dacă studiul de impact pe mediu este necesar sau nu pe baza unor praguri și criterii și așa mai departe. Avem directiva asupra păsărilor, directiva Habitat și acestea au fost studiate de către comisia noastră să vedem dacă cumva pot fi aplicate aici, în acest caz. Și uh, acestea nu vizează Natura 2000, deci nu sunt de aplicare aici. Comisia, ca să obțină mai multe rezultate, a considerat că trebuie să se adreseze direct autorităților spaniole și să uh, le ceară cumva date privind aceste plângeri. Am primit un raport din partea autorităților de la Castilia-La Mancha și din partea Consiliului Local Guadalajara. Practic am primit deci aceste replici din partea autorităților respective și ne-au spus că e vorba de un plan de urbanizare prezentat în 2006, în luna septembrie, și că apoi a avut loc și o extensie a proiectului ulterior. Ambele proiecte se pare că au, a, uh, a, s-au fost însoțite de un studiu comun de uh, impact conform uh, legislației în vigoare. Practic, în 2007 studiile de impact au fost încheiate, studiul de impact a fost, impact, uh, a fost uh, încheiat, autoritățile din casier la Mancea efectuând deci acest studiu de impact asupra mediului în perioada menționată și se pare că așa se întâmplă în Spania, Uh, avem o evaluare ex post, uh, din punctul de vedere al studiului de impact. Uh, directiva respectivă permite acest lucru, însă cu anumite condiții. Una dintre aceste condiții este ca uh, moștenirea patrimoniului cultural să fie protejate Și trebuie să aibă loc și consultări Uh, cu autoritățile culturale de protecție a patrimoniului din zona respectivă. De asemenea, informația, trebuie spus că a fost uh, publicată în 2006 în uh, jurnal oficial din regiunea respectivă și acolo se arată că acest studiu de impact a fost într-adevăr realizat. Autoritățile spaniole ne-au spus că aveau intenția de a însoți acest studiu de impact cu alte studii anexe, conexe. Însă, trebuie spus că autoritățile spaniole ne-au mai spus un lucru și acest lucru apare în plângere, și anume că la nivelul regiunii Castia la, Manșa, la Mancea, la ombudsmanul de acolo, există deja cinci plângeri similare care vizează regiunea Guadalajara. Autoritățile spaniole ne-au spus uh, sau răspunsul acestor autorități ne-a convins că trebuie să examinăm petiția de față și este exact ceea ce dorim să vă spunem și astăzi. Conform datelor pe care noi le-am primit, nu putem să spunem că am constatat o încălcare a legislației de mediu, pentru că anumite directive invocate nu se aplică aici. Și că, de asemenea, studiile de impact au fost uh, realizate în condițiile pe care le-a menționat autoritatea spaniolă. Deci noi nu găsim Uh, că ar exista o încălcare a legislației în acest caz în particular. Încă o dată, la tribunalele din, din Cația la Mancha încă se mai dezbat aceste lucruri, pentru că e vorba și de conformitate cu legea națională. Tribunalele de acolo, din Spania, vor uh, hotărâ dacă da sau nu uh, există încălcări a legislației și așa mai departe. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Dau cuvântul colegului nostru, domnul Martinez. Mulțumesc, domnul președinte. Cred că intervenția comisiei practic tranșează acest dosar. Am mult respect pentru compatrioții mei, adevărat, e o situație care face ca propria mea comunitate autonomă să fie afectată, însă încă o dată ar trebui să spunem că este vorba de o folosire greșită a comisiei noastre. Peții, această comisie se utilizează într-o direcție greșită. Probabil că nu este voluntar din partea petiționarilor, dar rostul nostru nu este să cerem rambursarea unor costuri. Rolul Comisiei PETI este de a vedea dacă un anumit subiect pentru care s-a făcut o plângere corespunde sau nu legislației comunitare și atât. Nu, rolul nostru nu este să vedem dacă suntem sau nu de acord, dacă ne place sau nu o anumită acțiune. Nu, acesta este obiectul Comisiei PETI, repet. Comisia PETI trebuie doar să ia poziție pe baza a ceea ce s-a spus în cazul în cadrul Comisiei Europene, dacă a fost sau nu o încălcare a normelor comunitare. Iar acum cred că răspunsul uh, Comisiei este foarte exhaustiv. Comisia nu s-a limitat să evalueze plângerea în funcție de o singură normă, ci a trecut în revistă toate normele posibile și imaginabile și a ajuns la concluzia că n-a existat nicio violare a normelor comunitare, însă acesta nu înseamnă că nu s-ar putea să fie o violare a legislației naționale sau a unor norme locale sau, dacă vreți, a unor dispoziții care țin de competența comunităților autonome din Spania la acest nivel, tribunalele trebuie să se exprime, tribunalele naționale. Iar la acest nivel, comisia noastră trebuie doar să vadă dacă a fost sau nu violată legislația comunitară. Nu este vorba de violarea normelor comunitare. Rolul nostru s-a terminat. Asta nu înseamnă că suntem neapărat satisfăcuți de situația respectivă. Nu înseamnă nici că nu s-ar putea să fie anumite prejudicii de o natură sau alta Însă, repet, Comisia PETI nu poate să intervină la acest nivel. Deja de multă vreme uh, comisia noastră este folosită într-un mod uh, greșit. Nu vreau să spun că petiționarii sunt la originea unei astfel de folosiri eronate, însă în multe cazuri membrii Parlamentului European din cauza unor interese politice sau de altă natură, au uh, convins o organizație sau alta să facă o plângere, să ne prezinte anumite uh, solicitări. Însă uneori avem tendința să ne învârtim în jurul cozii. media europeană nu ține cont decât de anumite elemente. În media nu se spune, de exemplu, că Uniunea Europeană sau Parlamentul European resping anumite cereri de rambursare chiar dacă ar fi această situație, nu are nicio legătură cu activitatea comisiei noastre. În continuare spun, sunt interesat de ceea ce a spus petiționarul, am citit documentația, le-am ascultat pe reprezentantul comisiei, dar trebuie să vă spun că ceea ce a spus comisia, răspunsul său a fost absolut obiectiv. Comisia a spus răspicat că nu este vorba de o violare a normelor comunitare. Prin urmare, cred că am pus punct acestei probleme și cred, sincer, că am face cu adevărat un mare serviciu acestei comisii dacă am insista asupra competențelor pe care le are, asupra ceea ce trebuie cu adevărat să facă. Trebuie să recunoaștem că N-a fost niciun fel de violare a normelor comunitare, prin urmare punem punct acestui dosar și trecem la altceva. Tribunalul la nivel național, de exemplu, ar putea să reacționeze în legătură cu plângeri de acest gen nu știu, poate că o să fie niște condamnări sau niște amenzi, dar la un alt nivel, nu la nivelul nostru. La nivelul nostru noi nu mai putem să facem nimic. Singurul lucru pe care îl putem face este să facem este să închidem acest dosar pe baza comunicărilor făcute de Comisia Europeană. Mulțumesc. Doamna Tovais, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Colegul nostru, Miguel Angel, are o mare experiență în legătură cu activitatea acestei comisii. N-aș vrea să revin asupra cuvintelor sale, dar e adevărat, de multe ori petiționarii nu cunosc foarte bine ceea ce se întâmplă în cadrul comisiei noastre PETI. Cred că după ce petiționarul a fost criticat, ar trebui totuși să îl consolăm oarecum. Pentru că nu numai eh, compatrioții domnului Martinez sunt uh, vizați de această critică, ci și alți petiționari. Persoanele care fac plângeri la comisia noastră nu sunt întotdeauna deputați, poate că nu știu chiar foarte bine ceea ce trebuie să facă. Ceea ce m-a mirat pe mine a fost contradicția între lucrurile pe care le-am auzit și documentele pe care le avem. În concluzie, comisia a cerut autorităților spaniole competente să verifice dacă este respectată legislația privind mediul și astfel comisia a cerut acestor autorități uh, să arate cum s-au aplicat dispozițiile directivei. Iar aici nu ni s-a spus nimic concret sau poate am avut impresia că această informație a ajuns tardiv, pentru că în documentele pe care le-am primit nu exista o informație de acest gen, nici măcar în documentele transmise astăzi de Comisia Europeană. Abia azi am aflat uh, despre ce era vorba și cred că ar fi util să solicităm o analiză scrisă a tuturor aspectelor. În ceea ce mă privește, cred că nu putem să hotărâm uh, foarte clar în acest mod. Avem un text scris, am auzit uh, exprimarea comisiei, probabil peste câteva ore, peste câteva zile, uh, vom uh, reuși să ajungem la o concluzie clară și sper că și Comisia va reuși să tragă la rândul ei o, uh, o concluzie adecvată, ținând cont de tot ce s-a discutat până acum. Ca și în alte cazuri, această petiție sau alte petiții sunt uh, lăsate în situație de stand-by până când se clarifică foarte bine toate elementele. Iată de ce cred că și în cazul acesta ar trebui să facem același lucru, să punem în stand-by uh, petiția și să vedem ce se va decide la nivelul Tribunalului Național. Petiționarul ar putea să revină apoi dacă este nemulțumit de răspunsul primit. Repet, să lăsăm petiția în stand-by, să așteptăm să vedem ce decide tribuna, Tribunalul la nivel național, după cum a spus și Mihel Angel și reprezentantul Comisiei. Mulțumesc, doamna Ochen. Ce? Uh. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am avut uh, discuții în general despre acest aspect. Dacă cineva din Spania poate veni în fața comisiei noastre să spună că sunt probleme în Spania în legătură cu încălcarea dreptului comunitar. Îmi amintesc că în cazul raportului meu propriu am uh, criticat legislația din Valencia și din alte zone, pentru că nu respectă valorile europene. Să nu uităm uh, că există astfel de cazuri. Însă, de multe ori, uh, oamenii nu știu uh, ce se întâmplă și uh, adesea dacă se construiește un drum în spatele casei lor, ei sunt uh, obligați să plătească mai mult pentru că valoarea terenului a crescut și ei nu sunt bine informați. Asta este realitatea. Ați spus că proiectul a fost uh, împărțit în mai multe proiecte mai mici pentru uh, a nu uh, se respecta obligațiile conform dreptului european. Este o tehnică de eludare. Știu că în anumite cazuri acest lucru este posibil. Se împarte un proiect mai mare în proiecte mai mici, astfel se evită respectarea legilor europene, dar aș vrea să primesc o confirmare că este așa. Dacă fondurile sunt folosite pentru modernizarea unui sistem de irigare și uh, brusc acel proiect se transformă într-o zonă urbană, ei bine, astfel de proiecte nu sunt acceptabile. Dacă o firmă primește fonduri pentru îmbunătățirea sistemului de irigare și peste 2 ani distruge chiar acel sistem, ă, ea nu poate fi lăsată ă, să facă acest lucru fără ă, să fie pedepsită. Dar mă întreb cum este posibil să ajungă la astfel de situații să folosesc fonduri europene pentru proiecte și la scurt timp după aceea proiectele sunt uh, lăsate baltă și se face ceva în direcție total opusă. Îi voi răspunde și uh, domnului uh, Iturgais. Mă voi, mă voi gândi și la ce a spus domnul Iturgais, cum că documentul primit de noi uh, scrie ceva și răspunsul comisiei acum este altul. Și cred că da, petiția trebuie să rămână deschisă ca să ne clarifice comisia care este de fapt poziția ei. Mulțumesc. Ringrazio. Non credo că... Mulțumesc. Cred că nu există întrebări specifice pentru comisie. Însă așteptăm comentarii în legătură cu procedurile care trebuie aplicate. Continui acum prin a da cuvântul din nou petiționarului pentru câteva minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi, aș dori să vă spun că există anumite contencioase în Spania, anumite litigii dat fiind că directivele europene au fost prost transpuse de autoritățile din Castilia-La Mancha. Deci trebuie să ne asigurăm că lucrurile se întâmplă așa cum trebuie. Dacă în ceea ce privește uh, impactul, studiile de impact, studiul de impact nu este făcut cum trebuie, vom continua cu această plângere și vom spune că directiva nu este respectată, deși în aparență pare a fi respectată. Vrem să ne spună Comisia de ce nu a menționat absolut deloc drumul 1003 și suma consacrată pentru uh, această lucrare a dispărut sau n-a fost utilizată în scopul pentru care a fost acordată? Pentru că n-am primit aceste răspunsuri, noi considerăm că petiția trebuie să rămână în continuare în vigoare. Cred că poziția colegilor este tocmai aceasta, să lăsăm deschisă petiția. În afară de părerea domnului Martinez, cred că toată lumea este de acord, dar nu este niciun fel de contradicție față de ipoteza uh, pe care a exprimat-o și doamna Hocken. Există acțiuni judiciare în curs în Spania și apoi vom vedea cum va fi definită procedura. Însă, pentru moment, nu putem să stabilim în mod definitiv, să așteptăm să vedem care este rezultatul procedurilor în curs pe lângă autoritățile judiciare din țara dumneavoastră, după care petiționarul va fi informat în legătură cu rezultatul acestei inițiative. Domnul Martinez, din nou, sunt de acord, însă ceea ce dorește petiționarul ne, ne face să solicităm ca această uh, petiție să rămână în stand-by până când autoritățile judiciare din Spania vor decide. Prin urmare, trebuie să așteptăm poate mult pentru ca tribunalul să se pronunțe în legătură cu diferitele plângeri. Sunt de acord, mi se pare o soluție corectă. Doamna Hocken? There, <laughs> Colleague Martinez said something which really was, I think, very, very... Da, colegul a spus un lucru foarte corect, dar, de fapt, cam incorrect. Realitatea este că durează foarte mult timp și că nu este corect să-i tratăm astfel pe petiționarii noștri. Am uh, adresat câteva întrebări la care așteptăm răspunsuri din partea comisiei și uh, acest lucru nu are nicio legătură cu tribunalele locale. Am adresat uh, întrebări și petiționarilor și i-am rugat să ne transmită informații suplimentare. Sper că putem lăsa petiția deschisă în modul normal și nu să o îngropăm odată cu uh, procesele de la, uh, din Spania. Sono d'accordo con la collega, era Quest... Mm, bun, sunt de acord cu dumneavoastră. Aceasta este și propunerea pe care am formulat-o eu însă. Din cauza procedurilor judiciare în curs în Spania, trebuie să așteptăm rezultatul și, de asemenea, și din cauza anumitor paranteze neînchise a unor întrebări sau chestiuni rămase în suspans. E vorba de chestiuni uh, pe care le-am citit în nota trimisă de comisie în luna aprilie, pentru care am primit doar răspunsuri parțiale. Cred că n-au fost întrebări specifice pentru comisie. Am cerut doar să avem, să primim niște răspunsuri mai punctuale. Din punctul de vedere al uh, părerii comisiei legate de răspunsurile pe care le va primi de la autoritățile locale spaniole. Prin urmare, considerăm că petiția rămâne în continuare deschisă. Vă mulțumesc. Trecem la petiția de la punctul 16. Și îi dau cuvântul petiționarului Domnul Hormosa. Ah, ok. Good afternoon. Dear Chair, dear honorable members, dear Bună ziua, stimat uh, domnul președinte, onorați uh, deputați, dragi reprezentanței comisiei. În primul rând vreau să mulțumesc uh, Comisiei PETI pentru că m-a invitat astăzi aici să vorbesc în numele celor 1200 de cetățeni maltezi care vor să um, pună capăt nivelurilor foarte înalte de poluare cu praf din Malta. Vreau să-i mulțumesc domnului Busutil, care, după ce a primit multe plângeri din partea uh, cetățenilor maltezi în legătură cu praful, a uh, decis să uh, organizeze petiția Stop the Dust. Reziden rezidenții maltezi s-au uh, plâns în legătură cu poluarea cu uh, praf din cauza șantierelor care uh, se află în proximitatea zonelor rezidențiale. Uh, Vă asigur că nu e vorba doar de un nor de praf, ci există efecte devastatoare asupra calității vieții pentru uh, aceia dintre noi care se confruntă cu nori de praf zi de zi. Am vorbit în, uh, în uh, Doamna Helen D'Amato, secretara parlamentară pentru uh, comunitate din cadrul Ministerului Sănătății, s-a adresat uh, societății pentru astm din Malta în luna mai și a recunoscut că trebuie să se minimizeze efect, calitatea proastă a aerului și care are efecte negative asupra uh, sănătății, în special în ceea ce privește fumul și praful. Malta se află uh, pe locul 3 uh, în clasamentul țărilor celor mai poluate din Europa și um, rata de morbiditate a bolnavilor de astm este de 9%. Vela și Camilleri au uh, pregătit un studiu care arată că particulele de praf din Malta uh, datorate construcțiilor și uh, carierelor de diferite tipuri, sunt de 37 mai, uh, de ori mai mari decât uh, valorile acceptate. Conform domnului profesor Montfort, este nevoie să îmbunătățim mediul pentru a îmbunătăți condițiile de sănătate și problemele bolnavilor de astm din Malta. se acumulează foarte rentezi foarte mal de praf și pe frunze și sunt afectate astfel și plantele, flora zonei. De asemenea, sunt afectate negativ și serele. Producătorii din zonă spun că recoltele sunt afectate uh, negativ, pentru că praful limitează expunerea la soare a culturilor. Toamnă președinte. Problema poluării cu praf din cauza industriei construcțiilor nu este o problemă nouă. Am încercat să tragem de mult timp atenția asupra acestei probleme de poluare cu praf și am văzut că eforturile noastre nu au fost uh, cu totul și cu totul în van. Guvernul maltez a uh, adoptat legi prin, uh, prin într-o lege privind regulile uh, um, care se aplică pe șantiere, o um, uh, lege adoptată în 2007 în care se um, s-au inclus mai multe cerințe pentru construcții. S-au propus de asemenea și un sistem uh, de permise care să controleze activitatea de minerit ca urmare a presiunilor din partea uh, locuitorilor uh, pentru a controla emisiile de praf, mai multe companii au luat măsuri, uh, precum introducerea de stropitoare sau mutând praful, mutând zonele care produceau praf în zone ceva mai îndepărtate de zonele rezidențiale companiile care produc um, smoală, beton, um, uh, nisip, um, pietriș și piatră de uh, var trebuie să-și stocheze astfel de materiale în uh, zone care să nu mai fie spații deschise. multe companii își stochează astfel de produse în halde și uh, chiar la nivelul străzii, lucru care uh, uh, crește poluarea. Malta este o zonă în care nu plouă foarte mult. în general, plouă doar 90 de zile pe an. De asemenea, bate uh, vântul, este o zonă foarte vântoasă și forța vântului uh, este de 3, adică 10 noduri. 10 sau 10 foarte adesea se văd nori de praf asemănător celor care se formează în deșert. Acest praf se depune pe străzi. Comisia Europeană a ales să accepte argumentul uh, guvernului maltez că um, nisipul din deșertul Sahara um, afectează foarte mult um, mediul și crește foarte mult um, nivelul de praf din, uh, din zonă. Doamna președinte, îl întrerupe pe vorbitor și spune că trebuie să închid, însemne uh, prezentarea. Avem aici câteva fotografii acest uh, praf nu vine din deșertul Sahara, ci de pe șantierele de construcții din Malta. Uh, Vreau să amintesc Comisiei că um, cu o populație uh, de peste 410.000 de oameni uh, dintr-un spațiu de 316 km uh, pătrați, un nor de praf afectează mai multe persoane din Malta decât ar afecta în Regatul Unit. Soluția poate fi simplă. Guvernul maltez poate obliga companiile să nu mai uh, stocheze uh, materiile de construcții în halde, um, în halde expuse, uh, ci să le pună în spații închise. Astfel, foarte mult norii de praf. Dacă se dorește, la nivel politic, se pot găsi și soluții. Înțelegem cu ce dificultăți se uh, confruntă uh, guvernul când încearcă să adopte legi uh, noi. Înțelegem că sunt presiuni din partea industriei construcțiilor, însă, uh, deși sunt importante și considerațiile economice, trebuie să fie pe primul plan sănătatea și bunăstarea cetățenilor maltezi. De aceea trebuie să ne asigurăm că calitatea aerului este la nivel adecvat și trebuie să oprim poluarea cu praf. Vă rog să încheiați, doamna președinte. Ultima frază. Fac apel la comisie să facă presiune asupra autorităților malteze pentru ca scopul cetățenilor și dorințele cetățenilor maltezi să fie îndeplinite. Mulțumesc, doamna Beatrice Taremba, din partea comisiei, are cuvântul. Yes, thank you, Madam Chair. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Dacă nu aveți nimic împotrivă, Mă voi referi la ambele petiții referitoare la calitatea aerului din Malta, în același timp, pentru că ele se referă la același aspect. Mă voi referi la ce uh, evoluții au avut loc de la ultima comunicare a Comisiei către um, membrii Comisiei uh, PETI. De atunci, Comisia încheiat procedura de încălcare pentru uh, acele chestiuni uh, um, referitoare la faptul că Malta nu a respectat valorile PM. Valoarea uh, mare a acestora, valorile de poluare, uh, aduc uh, prejudicii sănătății. Um, directiva de resort uh, permite statelor membre să um, reducă anumite cifre din valorile de uh, concentrare atunci când se evaluează respectarea valorilor limită. Însă, aceste uh, contribuții din surse naturale, precum uh, sarea de mare sau uh, nisipul din deșertul Sahara, pe care le invocă autoritățile malteze, pot varia de la an la an, ceea ce nu ceea ce înseamnă că cifrele se schimbă de la an la an statele membre sunt uh, obligate să raporteze comisiei în legătură cu respectarea uh, valorilor limite de calitate a aerului până la sfârșitul lunii septembrie pentru date referente anului precedent. Din păcate, nu am primit încă datele pentru anul 2009, date care trebuiau să ne fie transmise până la sfârșitul lunii septembrie anul acesta. Așadar, am trimis autorităților uh, din Malta uh, o scrisoare prin care le-am uh, reamintit că trebuie să ne trimit aceste informații cât de curând posibil. Grazie. La parola al colega Busutil. Mulțumesc. Dau cuvântul lui Buzutil. Thank the petitioner, Mr. Formosa, but also all the other petitioners who have signed up to this petition. Mulțumesc tuturor petiționarilor și celor de la alte petiții, pentru că este una absolut bine fondată. Este adevărat că pe o insulă mică, calitatea aerului cu este foarte importantă. Deci o insulă cu o densitate a populației atât de mare uh, și vedem foarte bine care este incidența unor boli cum ar fi asmul uh, în Malta, lucruri care sunt absolut inacceptabile. Trebuie să spun că emisiile de praf din construcții în zone populate cu siguranță afectează populațiile care locuiesc deci în jurul acestor uh, instalații practic, uh, sunt oameni care au locuit de acolo dintotdeauna uh, și trebuie luate în calcul aceste lucruri și nu trebuie să amestecăm lucrurile când vine vorba de acele praguri cu elemente sau cu emisii provenind din surse naturale. Sunt puțin dezamăgit de răspunsul Comisiei la această petiție și o să vă spun de ce. În primul rând, în 2007 Comisia ne-a spus că nivelurile din legislația europeană pentru uh, calitatea aerului au fost depășite și a deschis o procedură de încălcare. În 2008 ni s-a spus că aceste limite nu au fost depășite și s-a încheiat procedura respectivă de încălcare. Nu pot să accept ca astfel de proceduri să fie încheiate în condițiile în care nu s-a făcut nimic care să reducă uh, poluarea aerului prin acest praf. Deci nu pot să, răspund, să accept un astfel de argument de la Comisie. Comisia spune, vine și spune că, într-adevăr, legislația europeană permite unei țări să depășească nivelurile de concentrare aici, PM10, cu uh, 35% pe an. În cazul uh, Maltei, autoritățile din această țară, ele însele, au recunoscut că nivelurile sunt, mă scuzați, 135%, ci 35 de zile, că au depășit uh, aceste niveluri în 52 de zile pe an. Și au invocat uh, resursele naturale, cum ar fi sursele naturale, cum ar fi uh, nisipul din uh, uh, Africa, știm foarte bine că nu sunt departe de continentul african, sau uh, um, sarea provenită deci, uh, din, uh, din zonele marine. Practic, scăzând din, uh, făcând un calcul matematic, au ajuns la 31 de zile depășire de limite. Este la limită dar nu pot să accept acest calcul matematic prin care s-a trecut de la 52 nivel acceptabil, 52 de zile, la 31, la limita acceptabil, acceptabilului. Comisia însăși recunoaște că aceste valori pot să uh, varieze uh, de la o zi la alta chiar, să nu mai vorbim de la un an la altul. Așa că aș dori să pun câteva întrebări clare Comisiei, pentru că nu sunt deloc mulțumit de poziția pe care a avut-o în ultima vreme. Nu s-a schimbat nimic, nu s-a făcut nimic pentru a rezolva situația. Dintr-o dată ne-am trezit că putem să găsim o metodă de a ocoli cumva legea, de a rezolva situația și nu este satisfăcător. Uh, Trebuie să vedem dacă Comisia consideră că Malta a transpus bine legislația, dacă Malta a luat măsuri uh, care uh, răspund situații concrete de pe teren și anume o populație, o densitate a populației foarte um, ridicată și așa mai departe. De asemenea, stațiile de monitorizare, monitorizare uh, au fost considerate uh, ca, fiind, ca funcționând bine de către comisie. Uh, Însă, trebuie să știți că Comisia, într-adevăr, consideră că sursele de informație din partea Maltei sunt, într-adevăr, demne de încredere. Să nu uităm acei cetățeni care au semnat petiția și uh, lor li se spune că praful vine din deșertul Sahara, din Sahara. Haideți să nu îi insultăm, uh, să nu le batem joc de ei. În sfârșit, în concluzie, vreau să vă reamintesc că încă nu avem legislație națională care reglementează instalațiile și carierele uh, din domeniul construcțiilor în Malta. Este clar că Comisia trebuie să se sesizeze. În, în absența unei legislații naționale care ar trebui să reglementeze lucrurile și nivelul de poluare, cum putem să ne așteptăm că o astfel de țară, fără legislație în vigoare în materie, să poată să și respecte normele? Mă uh, opresc aici, doresc, doresc să menținem petiția deschisă. Vreau să știu și sper uh, că vor fi luate măsuri la nivel național, inclusiv adoptate acte legislative pentru a reglementa situația din domeniul construcțiilor și a carierelor de piatră și cer comisiei cu fermitate să se sesizeze, să investigheze cazul și să se întoarcă la noi cu mai multe detalii, pentru că poziția pe care noi am primit-o astăzi este pur și simplu lipsită de credibilitate. Uh, în concluzie, doamnă președinte, și o să fiu foarte succint, vreau să vă arăt aici un uh, articol care a apărut într-un ziar de duminica trecută, în care se spune calitatea foarte proastă a aerului împiedică un nivel de viață excelent pe insula Malta. E vorba până la urmă de nivelul de trai al uh, Maltei și a ceea ce e vorba de ceea ce merită această țară, acești cetățeni maltezi care sunt atât de afectați de uh, calitatea foarte proastă a aerului uh, ocazionată de industria construcțiilor. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Boștinaru. Câteva observații, doamnă președinte. Uh, îl susțin 100% pe domnul Busutil. Nu știu cum, dar Comisia Europeană se joacă cu cifrele într-un mod care este cel puțin discutabil. Nu avem dovezi științifice. Nu avem alte date și surse alternative care să confirme sau să infirme situația. Dar a te juca cu cifrele, cu statisticile și a cuantifica aici uh, ce provine din deșertul Sahara pentru a ajunge la niște niveluri de poluare a arelui Malta, mi se pare că este o totală lipsă de seriozitate a Comisiei și eu resping cu tărie acest joc al cifrelor. Noi dorim de la autoritatea malteză un calendar clar pentru rezolvarea situației. Și este foarte clar uh, că uh, ce ne-a spus domnul Busutil este încă și mai uh, de necrezut faptul că această țară nu are legislație în materie uh, și cum doriți ca ei să respecte ceva când nu au niciun fel de reglementare. Este foarte clar că ne trebuie cel puțin un calendar prin care Malta să se angajeze uh, de, uh, în a soluționa această problemă. Ne trebuie măsuri destul de dure, ne trebuie un răspuns clar al Comisiei către Comisia noastră și să vedem cum reacționează autoritățile malteze și ce calendar ne transmit pentru a ne arăta cum doresc să abordeze această problemă. Mulțumesc. Da, o serie de întrebări absolut specifice pentru Comisie în special în ceea ce privește acele proceduri de, încăl- de încălcare care au fost uh, deschise, apoi suspendate și apoi încheiate. Dau cuvântul comisiei, deci. Mulțumesc pentru că îmi dați ocazia să răspund. În primul rând, în ce privește întrebarea dumneavoastră legată de transpunerea de către Malta a uh, directivei 2008-50. Nu pot să vă spun acum dacă acest lucru s-a întâmplat deja, dar ultima dată când am studiat problema, uh, ei încă nu o făcuseră. Totuși, dacă îmi permiteți, vreau să subliniez că această directivă nu face decât să preia elemente din uh, acte legislative precedente. În ce privește nivelurile PM10, nu s-a schimbat nimic și nici, nici în ceea ce privește măsurile de luat de către statele membre. Aici uh, mă refer deci, la lucruri care sunt deja transpuse de către Malta. Bineînțeles că ne-am dorit ca Malta să uh, transpună și ultima directivă în materie, cu siguranță. Au mai fost și alte întrebări. Cum ați spus, uh, contribuția surselor naturale este variabilă de la un an la altul este adevărat. Bineînțeles că este important ca și, și poluarea din surse umane să fie și abordată și, bineînțeles că ne dorim o conformitate pe termen lung și este ceea ce impune și directiva. Comisia salută faptul că, um, practic, autoritățile malteze au adoptat un plan privind calitatea aerului care se pare că um, listează mai multe surse de poluare, abordează aceste chestiuni și este practic uh, o cale uh, de urmat. Acum, uh, revenind la cele surse naturale, autoritățile din Malta ne-au dat detalii și au mers în amănunt prin care se demonstrează modul în care aceste surse naturale au contribuit la depășirea în anumite zile a nivelurilor de concentrare. E vorba de date științifice destul de detaliate care ne-au fost furnizate. Deci nu e vorba numai de cifre, pur și simplu, ci de documente uh, detaliate. Noi, la rândul nostru, am făcut o analiză atentă a datelor și, bineînțeles, că nu putem să nu invocăm nici uh, autoritatea științifică aici, ca să vedem ce se întâmplă. Uh, practic, Comisia a pregătit linii orientative care să permită statelor membre, când este cazul, să deducă din calculele lor uh, poluarea rezultată din surse naturale și noi suntem mulțumiți că Malta a respectat aceste linii orientative pe care noi le-am pregătit. Conform datelor furnizate și în lumina directivei care este clară, depășirile sunt datorate surselor naturale și pe această bază Comisia a hotărât să închidă procedura de încălcare. Și, practic, aici e vorba de un tratament egal al Maltei față de alte țări membre care s-au uh, confruntat cu procedura de încălcare. Bineînțeles că dacă iarăși sunt depășite limitele, Comisia va reveni și va deschide probabil o nouă procedură de încălcare. Vă mulțumesc! Mulțumesc, colegul Busutil. Foarte pe scurt, doamna președinte, vreau să mulțumesc reprezentantului, reprezentantei comisiei și vreau să-i atrag atenția asupra replicii comisiei primite la una dintre cele două petiții. E vorba de răspunsul din 2009, luna mai. Cu acea ocazie, comisia ne-a spus că raportul privind calitatea aerului provenit de la autoritățile malteze uh, confirmă faptul că valorile limită PM10 zilnice și anuale continuă să fie depășite în anumite uh, uh, regiuni în care se situează și orașul din petiția noastră. Mai mult decât atât, Comisia adaugă concentrația de NO2 depășește cu 25% limitele acceptate și, în concluzie, Comisia ne spune că Uh, așa foarte clar, Comisia spune deci că cu siguranță că atunci când va intra noua directivă în vigoare, Malta nu va respecta legislația, adică limitele vor fi depășite. Nu vorbim aici de anul acesta, nici anul trecut, vorbim de anul 2008, foarte aproape de anul vizat în petiție. Comisia ne spune că totul e bine și frumos, dar ceva șcheapătă aici. Doamnă președinte, aș dori ca comisia să se întoarcă la să-și facă temele, pentru că nu se poate ca în 2007 limitele să fie depășite atât de mult, cu atât de multe procente, și dintr-o dată, anul următor, în 2008, situația să se normalizeze. Este imposibil. Am văzut pozele sau fotografiile pe care le-ați văzut pe ecran au fost făcute anul acesta și, din păcate, situația nu s-a schimbat în bine de atunci încolo. Aș dori să menținem petiția deschisă, comisia să se întoarcă înapoi, să se uită în detaliu la dosar și apoi să revină cu dovezi concrete Uh, și să ne demonstreze negru pe alb că legea de fapt nu este respectată. Eu direi de fare eh, nos. Dacă nu aveți obiecții, aș uh, vrea să reținem propunerea colegului Bosutil. Evident, există anumite aspecte insuficient de clare, nici măcar după intervenția Comisiei. Și ținând cont de ceea ce a fost uh, deja făcut în ultimii ani în Malta, uh, Uh, trebuie să știți că există o procedură care a fost suspendată din lipsă de probe suficiente furnizate de autoritățile naționale. Prin urmare, numele Comisiei PETI solicit Comisiei să examineze mai în detaliu această problemă și să aibă o procedură mai continuă de la începutul situației și până în prezent, pentru că ar trebui să știm ce s-a făcut de când a fost începută procedura, ce a fost făcut efectiv pentru ca acești cetățeni să aibă anumite gar garanții. Trebuie să știm în ce măsură activitățile din Malta uh, au uh, urmat un parcurs corect. Prin urmare, lăsăm în suspans deschis această petiție și eventual ne-am putea adresa noi direct autorităților malteze pentru a obține anumite informații legate de procedurile urmate. În special informații cu privire la neaplicarea sau la aplicarea incompletă a directivei menționate de reprezentanta Comisiei. Cred că am putea să facem și noi acest lucru. Acum vom trece. Petiționarul mai dorește să răspundă, întreabă doamna președinte. Da, aș vrea să vă furnizez niște dovezi sub formă de imagini, fotografii. Foarte scurt, după care trecem la punctul 18, petiția prezentată de un cetățean britanic. care nu este prezent printre noi. Prin urmare, dau cuvântul responsabilului comisiei, Doamna Denate? Mulțumesc, doamnă președinte. Petiția se referă la which are very often addressed to the Commission and also to the uh, respectable... Uh... Am primit petiția de la uh, petiționar. Comisia în paralel a făcut o investigație și s-a dovedit că legislația malteză conține anumite uh, incoerențe, inclusiv de procedură legislativă. Malta ulterior și-a schimbat legislația în vigoare pentru a lua în calcul deprecierea autovehiculelor și a motocicletelor când vine vorba de aplicarea taxei de matriculare în cazuri transfrontaliere Comisia nu vede de ce, comisia, de ce petiția ar trebui să rămână deschisă și nici uh, procedura de încălcare. Dacă aveți întrebări? Domnul Busutil, mulțumesc, doamnă președinte. Eu uh, înțeleg lucrurile cumva, dar comisia poate să infirme sau să confirme. Și anume, problema este evaluarea, metodologia folosită pentru evaluarea valorii vehiculului de înmatriculat care apoi determină taxa de matriculare. Răspunsul cel mai recent pe care l-am avut de la comisie este acela că comisia încă mai discută cu autoritățile din Malta pentru a clarifica tocmai metodologia folosită. Uh, deci, ce să înțeleg intervenția dumneavoastră și anume că ați rezolvat situația, comisia este mulțumită de metodologia folosită în Malta privind evaluarea valorii vehiculelor, că aceasta este bună, transparentă, echilibrată și conformă legislației comunitare, deci lucruri suficiente și condiții care să permită uh, soluționarea cazului în orice caz, sunt aspecte care încă nu au fost primite la Parlament. Într-adevăr, legislația malteză vizează mai multe tipuri de autovehicole, vehicole, două roți și motociclete, între altele. Când vine vorba de acestea, Comisia nu mai are nimic de adăugat, pentru că metodologia pare să fie bună. Însă, procedura în sine încă nu s-a încheiat și nu știu ce alte întrebări ați adresat, mai ales când e vorba de autoturisme, mai e nevoie încă de clarificări. Acolo procedura încă nu s-a încheiat, dar când vine vorba de motociclete care fac obiectul acestei petiții, noi sugerăm să se închidă uh, petiția, practic. Quindi sulla base della risposta della Commissione. Prin urmare, pe baza răspunsului dat de Comisie, Cred că putem să declarăm închisă această petiție. Răspunsul este satisfăcător. Vă mulțumesc, spune doamna președintă. Trecem la petiția următoare, prezentată de Jean-Pierre Decol, care nu este prezent. Și dau cuvântul reprezentantei comisiei, doamna Carlin. Concerns. Mulțumesc. Uh și ca, în, ca și în uh, petiția precedentă, uh, această petiție vizează și aceasta înmatricularea. Am primit mai multe scrisori pe această temă. Bineînțeles că petiția aceasta este totuși diferită de cea de dinainte. Este vorba de uh, înmatricularea autovehicolului în alt stat decât statul de reședință a proprietarului. E vorba de un rezident francez, doamna de Castro, care călătorea cu un autovricol francez în Portugalia. La un moment dat a trebuit să-i ceară colegului de călătorie să conducă în locul ei, deoarece nu se simțea bine. Apoi, uh, doamna de Castro a rămas deci, la domiciliu și persoana care o însoțea și conducea vehiculul a fost oprită de poliție și cum nu uh, era condusă de un rezident portughez, i-au confiscat permisul și deci documentele mașinii și, de asemenea, doamna Castro a trebuit să plătească o amendă de 175 de euro pentru a-și recupera certificatul de înmatriculare respectivă. De ce au făcut așa autoritățile polițienești portugheze? Practic, eh, tot ce înseamnă fiscalitatea este eh, un domeniu nearmonizat din punct de vedere al legislației comunitare, deci nu avem aici reglementări UE și trebuie să ne orientăm conform eh, legislației naționale Uh, autoritățile naționale trebuie să vegheze că aceste legislații naționale nu intră în vigoare cu tratatele. Totuși, avem directive în vigoare 83 pe 182 care vorbește despre transferul transfrontalier temporar al unui vehicul. Adică un cetățen poate să conducă o un autoturism înregistrat într-un stat, într stat membru în alt stat membru când călătorește, practic. Dar asta înseamnă că e vorba de un mijloc de transport importat în mod temporar și atunci trebuie să se plătească o taxă um, este vorba de taxa de drum aplicată pentru o perioadă de cel mult șase luni și așa mai departe. Însă, anumite condiții se aplică aici pentru scutirea uh, de taxă. Una dintre aceste condiții se referă la cetățenia uh, posesorului de certificat de imatriculare a vehiculului. Însă aici, doamna Castro, uh, practic nu ea conducea vehiculul în acel moment, ci Uh, prietena uh, dânsei. Asta înseamnă că una dintre aceste condiții nu se mai aplică. În consecință, cum, uh, cum un rezident portughez conducea uh, mașina și cum taxa nu fusese plătită în aceste condiții, Portugalia a considerat că autovehiculul în aceste condiții nu era înregistrat și nu plătise taxa așa cum trebuie. Doamna de Castro a trebuit să plătească amenda despre care am vorbit și aceasta a fost evaluată și examinată de recent de Curtea de Justiție și s-a dat o, ca o hotărâre uh, C166 per 04 Comisia împotriva Greciei și acolo se spune că uh, sancțiunile financiare împotriva Greciei în cazul respectiv în cazul conducerii de către un nerezident al unui vehicul pe teritoriul unei țări este disproporționată. Dar Portugalia spune că nu este cazul să se invoce această jurisprudență și că nici nu intră în directiva 83 pe 192. Uh, asta înseamnă că că, practic, aici uh, Comisia nu are competențe. Și noi sugerăm Comisiei dumneavoastră să încheie petiția respectivă, să o închidă. Non ci sono colleghi, il collega Turgais. Grazie, signora Presidente. La... Domnul De Cas, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Eu aș vrea să pun câteva întrebări Comisiei cu tratatul de la Roma, care prevede libera circulație a persoanelor, bunurilor și serviciilor. V-ați gândit la faptul că acest tratat ar putea fi afectat de cele spuse de dumneavoastră, pentru că după ce v-am auzit, am impresia că există unii cetățeni din anumite țări care nu vor putea să iasă din propria țară cu mașina personală, pentru că o să aibă probleme foarte mari dacă ies de pe teritoriul național. Vă voi da un exemplu, un exemplu foarte clar. Dacă ați avea o societate de închiriere de mașini și cineva iese din statul membru, deci din țara respectivă, această persoană poate să aibă o altă naționalitate și ar putea să se regăsească în aceeași situație ca doamna de Castro. Când închiriați o mașină în Franța, puteți foarte bine să veniți până în Belgia sau să mergeți în Olanda cu mașina respectivă. Nu știu dacă puteți să-mi răspundeți la aceste întrebări, însă vă întreb, aceeași problemă ar apărea și în cazul închirierii de mașini și atunci care ar fi raportul cu tratatul de la Roma? Ridon la parola, prego. E... Aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Raise this question because it's... E foarte interesant că puneți această întrebare sau că discutați acest aspect. Într-adevăr, închirierea de mașini a fost un aspect analizat de Curtea de Justiție și, în general, mașinile în leasing. În uh, legătură cu acestea, uh, anumite sentințe ale Curții de Justiție spun că se poate impune o taxă de, se poate percepe o taxă de înmatriculare, dar doar pentru durata contractului de leasing, ceea ce înseamnă că poți, uh, fără îndoială, să ai acces la servicii de închiriere de mașini transfrontaliere, dar uh, organismele naționale au dreptul să perceapă o taxă de înregistrare pe durata contractului de leasing. Dar în acest caz, ceea ce îmi spuneți este că sunt două moduri diferite de evaluare, de măsurare a situației. Faceți diferențe nu se poate, nu putem proceda în mod diferit pentru că suntem în Uniunea Europeană și aceeași legislație trebuie aplicată. Mi-ați spus că se aplică în mod diferit cu două unități de măsură în funcție de situație. Doamnă președinte, cred că doamna de Castro avea dreptate. Din punctul meu de vedere, dosarul n-ar trebui închis, ci ar trebui să analizăm mai în profunzime situația prezentată. Iar doamna De Castro ar uh, trebui să beneficieze de o examinare aprofundată a cererii, a petiției. Există alte cereri de intervenție? Doamna Gunning? Oui, merci, madame la présidente. Grüning. Euh, bon, excusez-moi, j'étais en retard, donc pas forcément... Euh, mă scuzați, doamnă președintă, am ajuns cu întârziere, n-am auzit chiar totul, dar în acest caz special era vorba despre cineva care nu se simțea bine. Deci era absolut obligatoriu ca altcineva să urce la volanul mașinii. Oare nu ar trebui să analizăm într-un mod specific uh, o situație a unui cetățean european aflat într-un caz cât se poate de specific? răspunsul ar putea să fie mai omenesc și nu neapărat legat de textele legislative. Cred că ar trebui ca și legislația să evolueze, pentru că de la un stat membru la altul lucrurile se întâmplă diferit. Am descoperit acest lucru citind uh, petiția și am observat că putem avea o poziție diferită în legătură cu taxele uh, plătite. Dacă eu m-aș fi dus în Portugalia, aș fi făcut același lucru. Aș fi luat mașina soțului meu și vă spun că nici eu nu sunt înscrisă pe um, cartea gri a acestuia. În acest caz, ce l'unica proposta. În acest caz avem o propunere a domnului Tioches pentru a nu închide această petiție. Cred că poziția Comisiei Executive este cât se poate de clară. Ne vom uh, ocupa în continuare de această petiție care um, ne face să credem că armonizarea nu este suficient de corectă în spațiul european. Comisia a dat un răspuns exhaustiv, cred eu. Vi se pare că propunerea de a lăsa deschisă această petiție poate întruni avizul noastră favorabil? Da, cred că putem să lăsăm această petiție deschisă, doamnă președinte, pentru că, așa cum a spus și doamna Crunil, nu trebuie întotdeauna să ne referim la texte, iar dacă anumite texte legislative sunt, uh, pun probleme, trebuie să le, uh, să le transformăm, să le revizuim. Ar trebui să știm cu exactitate în ce constau diferențele dintre o mașină normală și una închiriată. Apoi ar trebui, de asemenea, să știm care este diferența uh, Uh, care apare în statele membre în legătură cu această situație. Cum am spus și adineori, mi se pare că legislația nu este aplicată la fel în toate statele membre. Prin urmare, putem să adresăm această întrebare comisiei și îi cerem un răspuns scris mai detaliat care să țină cont de intervenția doamnei Gruni și a celorlalți colegi. Pentru moment, petiția rămâne deschisă și vom decide ulterior pe baza răspunsului scris detaliat al Comisiei. Vă mulțumesc! Trecem acum la punctul următor. Este vorba despre petiția 1565 pe 2009, prezentată de Jose Maria Pozancos, numărul 20 pe ordinea de zi. Dau cuvântul domnului Pozancos pentru că cred că este prezent și o să-l rog să încerce să respecte timpul de intervenție de 5 minute. Bună ziua tuturor, doamnă președintă a Comisiei PETI, doamnelor și domnilor deputați, doamnelor și domnilor reprezentanți ai Comisiei Europene. Eu sunt președintele unei organizații cu sediul social – care uh, grupează anumite organizații din domeniul agricol și care obțin venitul principal din activitatea agricolă. Pe piață, nivelul prețurilor depinde de oferta comunitară, dar și de importurile din țări terțe. Regimul prețurilor de intrare stabilit de Organizația Comună a Piețelor are drept obiectiv stabilizarea pieței comunitare a importului de fructe și legume. Efica ineficacitatea acestea duce la încurajarea unor uh, tipuri de vânzări care afectează producătorii. Consecințele sunt negative pentru veniturile agricultorilor comunitari, precum și pentru rețeaua noastră de producție. Pe de altă parte, există efecte negative asupra veniturilor micilor agricultori și a celor din țările terțe. De ce suntem confruntați cu această situație? Pentru că legislația comunitară stabilește în regulamentul 1522, articolul 32, că importatorii pot să evite plătirea taxelor vamale specifice care sunt în mod normal um, percepute în momentul în care prețul sau valoarea importului este inferior prețului de intrare. Prin urmare, aceștia uh, declară la vamă niște valori uh, incorrecte. Reglementarea comunitară este ineficientă și a făcut obiectul diferitelor analize sau recomandări sau chiar a unor idei de reformă. Mai multe organizații ale Comisiei au făcut propuneri, precum și statele membre, cel puțin în ultimii 10 ani. Trebuie să vă atrag atenția asupra a patru concluzii ale unui studiu efectuat de OLAF ca urmare a unei plângeri uh, făcute de uh, FEPEX legate de fraudele privind importul de fructe din Maroc. După mai multe reuniuni ale Comitetului uh, de taxe vamale, s-a constatat că metoda de calculare a taxelor pentru importatori avea drept obiect evitarea plăților pentru taxele vamale suplimentare pentru mărfurile uh, care trebuiau să îl plătească în mod obișnuit. Poziția DG Tax Sud a fost de a modifica articolul 5 din regulamentul 2003 și în prezent este vorba despre articolul 139 din regulamentul 1580 per 25 producătorul trebuie să declare valo valoarea la vamă pentru a plăti anumite taxe corespunzătoare. În al treilea rând, se transmit DG Agri problemele legate de violarea normelor comunitare și se insistă asupra faptului că astfel de practici ar putea să afecteze și producția comunitară. FEPEX și alte organizații de producători din Uniunea Europeană, cum ar fi Organizațiile care fac parte din grupul de cultivatori de tomate din ultimii 10 ani au insistat asupra faptului că ar trebui revizuit sistemul prețurilor la intrare, însă, din păcate, uh, efectele nu sunt uh, foarte clare, motiv pentru care am făcut apel la avocatul poporului. Răspunsul comisiei a fost întotdeauna caracterizat de o minimizare a impactelor negative uh, sau de o uh, amânare a negocierilor. Comisia mm, a făcut uh, de asemenea apel la runda de la Doha. Însă, insistăm asupra faptului că producătorii uh, resimt impactul negativ al acestei pasivități, care este inacceptabilă pentru că negocierile de la Doha sunt acum paralizate încă din decembrie 2008 Comisia, în paralel, a încercat să consolideze negocierile bilaterale prin acordurile de liber schimb și mai ales prin noi concesii care au fost date prin protocolul agricol cu Marocul. Pentru toate aceste motive, CEPEX cere acum intervenția Parlamentului European pentru ca acesta să solicite comisiei să revizuiască regulamentul 1580 per 2007 pentru a atinge obiectivele următoare. Garantarea respectului prețurilor la import stabilite de regim și, în al doilea rând, garantarea taxelor de vamă exigibile care trebuie plătite noi avem prețuri inferioare prețurilor stabilite pentru prețurile de intrare. Ar trebui să evităm dumpingul economic și social pe piața comunitară în acest fel și am putea menține niște venituri decente pentru agricultori și producători. Vă mulțumesc pentru atenție și puneți toate întrebările pe care le doriți. Mulțumesc! Cedeți cuvântul reprezentantului Comisiei, Emanuel Giachin. Mulțumesc, doamnă președinte. Observațiile Comisiei sunt următoarele. Regimul prețurilor de intrare a fost convenit în cadrul rundei Uruguay în 1994. modalități modalitățile specifice de punere în aplicare au fost stabilite într-un regulament din 1995, 32, 23 din 1994. Apoi, după cum a spus și petiționarul, aceste dispoziții au fost integrate în regulamentul Comisiei 1580 din 2007, fără schimbare substanțială între uh, cele două, respectiv cel din 1994 și cel din 2007. Aplicarea corectă a regimului prețului de intrare și Colectarea eventualelor taxe de import legate de mecanismul respectiv țin de competența autorităților vamale ale statelor membre. Comisia nu deține informații concrete care să constituie dovezi ale fraudei și orice element factual care ar putea fi prezentat în acest domeniu va fi examinat cu cea mai mare atenție de serviciile Comisiei. Comisia a luat notă de solicitările numeroase de revizuire a regimului prețurilor de intrare, astfel încât acest regim să fie ameliorat. Prin urmare, Comisia va lua în considerare aceste solicitări în pregătirea unei eventuale revizuiri a regimului, o revizuire care să conducă la un regim mai adaptat. Comisia continuă să supravegheze în mod atent situația și poate să intervină atunci când este cazul, respectând obligațiile care rezultă din acordurile comerciale internaționale. Este vorba despre o chestiune de evaluare, de oportunitate luând în considerare dezvoltarea și evoluția negocierilor de la Doha sau a altor negocieri de la nivel internațional. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Dau cuvântul doamnei Iușa. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am ascultat petiționarul. Cunosc problema. Am ascultat și comisia și mi se pare că este o problemă foarte gravă. Există un regulament care permite trei posibilități de calcul al prețului de intrare. Prin urmare, există niște portițe care pot fi folosite de toți cei care doresc să eludeze regimul de calcul dat uh, fiind situația, impactul negativ asupra lucrătorilor dintr-o țară uh, ca a noastră, dar nu e doar cazul Spaniei, lucrurile sunt foarte importante pentru că există și alte țări din Uniunea Europeană care exportă uh, roșii în alte țări. Comisia ne spune că nu este momentul oportun, că va lua notă, că ia notă, dar este urgent să schimbăm acest regulament, pentru că altfel vom uh, ajunge din nou la aceleași probleme când facem apel la un tribunal, dacă producătorii fac apel la un tribunal, uh, li se va spune că regulamentul nu este clar și niciodată nu li se va da dreptate. Am observat acest lucru și cu regulamentul privind uh, taxele vamale. Comisia noastră trebuie să insiste pe lângă comisie, astfel încât propunerea de modificare a regulamentului să fie introdusă în mod urgent. Nu trebuie să așteptăm momentul oportun, pentru că acest moment oportun pentru comisie va fi cine știe când. Trebuie, repet, să insistăm pe lângă Comisia Executivă pentru ca urgent să fie modificat acest regulament și să facem o propunere în acest sens Parlamentului. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea mai întâi să îi mulțumesc petiționarului pentru prezentare și aș vrea să îl felicit pentru că astăzi s-a pus în discuție acordul cu Marocul. Acest acord poate ar trebui revizuit. Uh, trebuie să vedem ce nu respectă uh, Marocul uh, când este vorba despre prețurile de referință și de cantitatea de produse. E vorba de asemenea de un tratament diferit, de, de control sanitar diferit. Uh, dacă facem o comparație între ce se întâmplă între uh, țările terțe și Uniunea Europeană, vom vedea că lucrurile diferă. Oricum, uh, petiționarul uh, s-a referit la lucruri juste și a cerut ceea ce a cerut și Olaful. Trebuie modificat regulamentul 1994 este vorba despre norme absolut deficiente, un regulament inadecvat uh, și negativ pentru interesele producătorilor comunitari. Și după cum a spus și colega Pilar Ayuso, Comisia trebuie să solicite o modificare a acestui regulament. Vreau să spun și că intervenția Comisiei este destul de dezamăgitoare. Comisia insistă asupra faptului că regulamentul trebuie să rămână în vigoare. Nici vorbă. Din 2009 apar tot felul de probleme încă de atunci ni se, ni se spunea că um, va, e nevoie de mai multă vigilență. Avem nevoie de un raport foarte clar în acest domeniu și de acțiune din partea Comisiei. Cred că acum Comisia are o ocazie pentru a cere Comisiei Executive să acționeze efectiv. Mulțumesc. Nu voi relua ceea ce au spus colegii mei, domnul Mato, doamna Ayuso, au explicat foarte bine problema. Aș vrea să spun că, de fapt, concluziile lor sunt cât se poate de categorice și mă asociez intervențiilor colegilor menționați. Aș merge chiar mai departe Cred că dumneavoastră, doamnă președinte, ar trebui să trimiteți o scrisoare în calitate de președinte a Comisiei PETI prin care să solicitați modificarea regulamentului. Este un subiect suficient de important, pentru ca această chestiune să fie transmisă Comisiei Agri pentru ca, la rândul ei, ea să lanseze o dezbatere și să denunțe această uh, activitate care are un impact negativ asupra producătorilor europeni în ceea ce privește prețurile, așa cum ni s-a explicat până acum. Eu, ca vicepreședinte, uh, vă fac această propunere, doamnă președinte. Doamna Gutierrez Cortina. Gracias, señora presidenta. Yo voy a insistir en lo mismo, pero voy a llamar la atención sobre un hecho. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să insist asupra unui lucru și să vă atrag atenția asupra altuia. Revizuirea uh, sistemului antreprenorial este scopul nostru principal. Dorim să atragem atenția asupra inerenței politicilor uh, la care suntem martori. Mulți uh, tremură când acționează Olaful. Dar Olaf a spus că există un caz de potențială fraudă acum și nimeni nu ridică niciun deget. Și e o chestiune de uh, răspundere publică. Avem o răspundere morală și una uh, juridică de a acționa. Uh, din păcate, se pare că lăsăm frauda să aibă loc în al doilea rând, spunem un lucru și facem altceva. Spunem că ajutăm țările sărace să se dezvolte. Asta este bine. Dar ce se întâmplă cu marocanii care vin să lucreze în regiunile noastre? Avem mii de marocani care uh, lucrează în industria tomatelor uh, din Europa. Mulți uh, au reședința aici. Multe companii din regiunea mea însă au de suferit din cauza acestor importuri ieftine de roșii. Distrugem eforturile de a integra cele două uh, maluri ale Mării Mediterane. Uh, în loc să le apropiem, le îndepărtăm și se pierd locuri de muncă din cauza acestei uh, competiții, concurențe neloiale. Deci cei care spun că Europa este un turn de filde și uh, nu uh, înțeleg ce se întâmplă pe teren. Doamna Baradera are cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte sunt de acord cu antevorbitorii mei care au denunțat situația. Cred că trebuie să îi uh, ajutăm pe uh, prietenii noștri de la FEPEX care au venit să ne semnaleze aceste probleme. E vorba de uh, un act legislativ din 94 care a fost uh, revizuit în 2007. An de rândul se pare că am folosit și folosim același sistem fără niciun fel de adaptare. De mult solicităm schimbarea acestui sistem și cred că a venit momentul să uh, Uh, schimbăm aceste trei uh, opțiuni care uh, afectează negativ prețurile din sector. Comisia a spus că va avea în vedere această posibilitate, dar eu aș spune că s-a cam terminat timpul de gândire. Trebuie să se acționeze, trebuie să acționăm și să găsim soluțiile corecte. A venit momentul ca Comisia să acționeze. Comisia trebuie să vină cu acte legislative care să nu afecteze negativ uh, uh, Spania și alte state. cerem uh, o revizuire fundamentală a regulamentului privind sistemul antreprenorial și a întregului sistem. Mulțumesc, spune doamna președinte, de cuvântul doamnei Grunii o intervenție în limba franceză, în mijlocul atâtor intervenții eh, din partea spaniolilor, eu înțeleg eh, foarte bine problema petiționarilor și, eh, sincer, mă întristează faptul că avem aceste răspunsuri lipsite de vlagă ale comisiei în fața unor oameni care suferă uh, și uh, care se confruntă cu pierderea locurilor de muncă în plină criză economică. Se uh, lucrează 24 din 24 pentru a se încerca atenuarea afectelor uh, crizei, dar s-a revizuit regulamentul 2007, din 2008 avem, tot negociem la Doha, dar trebuie să facem ceva azi. Vrem o reacție fermă a Comisiei. Domnul Turgai s-a sugerat să-i scriem comisarului. Cred că este bine să facem așa, dar uh, în uh, urma acestei scrisori adresate comisarului trebuie ca și regulamentul să fie revizuit, pentru că nu cred că trebuie ca oamenii să continue să uh, piardă. Deci e necesar un răspuns rapid, o reacție rapidă din partea noastră pentru ca uh, oamenii care suferă de foame uh, să, nu, uh, să nu mai suferă de foame, chiar dacă trebuie să mânce roșii pentru asta. Mulțumesc, spune doamna președinte. Aș vrea să știu dacă petiționarii doresc să mai intervină. Aveți cuvântul. Cu permisiunea dumneavoastră, domnei, domnul președinte, am două comentarii ca răspuns la intervenția comisiei. Ați uh, cerut uh, fapte și uh, temeiul juridic pentru revizuire. Faptele sunt cele pe care le puteți găsi în raportul OLAF din 2007, care a denunțat situația s-a efectuat uh, și un studiu care uh, analizează situația importurilor din Spania și uh, Maroc. Veți găsi în recomandările OLAF că se folosesc negativ politicile pentru și, și să aduce prejudiciu agricultorilor din Uniunea Europeană. Acest raport și concluziile sunt disponibile, sunt accesibile de către tuturor. În al doilea rând, temeiul juridic, cadrul juridic. Acest uh, raport OLAF s-a referit în uh, repetate rânduri uh, la întruniri ale Comitetului pentru Cod Vamal. Um, și s-a ajuns în cadrul acestui comitet la um, concluzia că sistemul antreprenorial trebuie să fie reformat. Cred că acesta este cel mai pur cadru juridic pentru reformă care poate exista. Mulțumesc. Mulțumesc, spune doamna președinte. Poziția comisiei noastre uh, în legătură cu această petiție este foarte clară. Cu toții ați uh, solicitat uh, ca o reacție rapidă din partea comisiei să existe. O, s-a concluzionat că răspunsul pe care l-a dat până acum comisia nu este satisfăcător. Comisia recunoaște că există o problemă, însă nu consideră că este momentul potrivit pentru a interveni cu toate acestea, uh, conform uh, reprezentanților domeniului, este necesar să acționăm imediat pentru a nu fi prea târziu. Vom uh, cere comisiilor Agri și INTA să uh, pregătească un aviz în acest sens și putem adresa în plenară o întrebare orală Comisiei, solicitându-i să acționeze imediat în sensul revizuirii legislației. Dacă sunteți de acord, putem uh, lăsa aici discuția uh, în legătură cu această petiție. Petiția rămâne deschisă și vom lua măsuri de două tipuri pe care le-am precizat. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Punctul 21. E vorba de petiția adresată de Claudia Șefcova, care nu se află în sală. Voi da cuvântul imediat comisiei, domnei Daniele Ageze. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Conținutul acestei uh, petiții este următorul. Cetățenii letoni uh, obiectează în fața reducerilor finanțării uh, sistemului uh, de sănătate care s-a făcut de către Parlament, solicită optimizarea sistemului de spitale din Letonia și, în al treilea rând, obiectează în fața faptului că mm, Policlinica Bichernic se transformă în uh, spital pentru problemele cu uh, probleme psihice și uh, neurologice. În se fac uh, contribuții de la fondurile, dezvolta, fondurile structurale europene pentru um, sistemul de sănătate leton um, acesta se ridică la o valoare reală de 208 milioane de, 208 milioane de euro, sume uh, mult prea mici pentru uh, ca sistemul de sănătate atunci să facă față la criza cu care se confrunt, ne confruntăm. Doresc să putem uh, comenta aspectul uh, finanțării de la fondurile structurale pentru infrastructura spitalelor, însă alocările de la bugetele naționale uh, pentru anumite sectoare nu intră în sfera noastră de competență. De asemenea, schimbările de politici la nivel național atâta timp cât ele nu contravin obiectivelor priorităților de sănătate convenite între Comisie și autoritățile letone, uh, nu putem uh, interveni. În cazul de față nu este cazul de, uh, de contraveniență, deci nu putem să ne pronunțăm. Statul membru este responsabil pentru gestionarea sistemului de sănătate și alocarea resurselor pentru sistemul propriu de sănătate și Comisia nu poate alege sau uh, respinge um, proiecte individuale care sunt uh, susținute prin, uh, prin fondurile structurale. Ministerul de Ministerul Sănătății și Ministerul de Finanțe sunt cele două ministere care se ocupă de acest lucru la nivel național. se face o um, cerere de aplicații, de uh, solicitări de fonduri și uh, din acestea se aleg câteva cereri sau una care se aprobă. Contribuția pentru uh, îmbunătățirea sistemului spitalicesc în Letonia um, este ridică la 200 milioane de euro. Până acum s-au îmbunătățit câteva spitale, altele urmează să fie îmbunătățite. Se folosesc aceste fonduri pentru a face sistemul medical mai accesibil uh, pentru cetățeni, se uh, um, investește în dezvoltarea centrelor de sănătate, în dezvoltarea rețelelor de uh, medici Comisia consideră că politica de sănătate din Letonia nu uh, contravine obiectivelor uh, europene în domeniul sănătății și anume cele de a se asigura un tratament medical eficient și a uh, optimiza numărul de unități medicale. Și mă voi opri aici, vă mulțumesc. Grazie. C'è qualcuno che chiede la parola? In mancanza di interventi io credo che la, la risposta... Vă mulțumesc. Nu știu dacă răspunsul Comisiei vă satisface. Dacă doriți să interveniți, doamna Gruni. Da, dacă nu avem competență, trebuie să închidem petiția. Dacă nu suntem competenți, cum ne spune Comisia, asta este. Nu mai are loc să mai discutăm. Mare rost. Da, cred că opinia comisiei poate să ne convină. Doamna Ioni, cred că vom încheia, vom închide această petiție pentru că e vorba de suveranitatea națională și competențe naționale. Deci, Haideți, doamne Grâni, să închidem 21 și 22 va fi discutată mai încolo, la o altă ședință, așa că mergem direct la 23, petiția 0720 per 29 a domnului Pablo Serrano. Petiționarul nu este prezent, așa că dau cuvântul imediat reprezentantului Comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte. Această petiție se referă la condițiile stabilite de autoritățile spaniole în ce privește verificarea pentru copil la nașterea acestuia. E vorba de verificările care sunt făcute pentru a acorda sau nu această alocație pentru minor. Condiția, condiția este ca uh, familia să, fie, uh, să aibă rezidența în Spania pe o perioadă de 2 ani înainte de a o solicita. Practic, uh, aceasta nu este uh, o alocație clasică, așa cum este reglementată de regulamentul 1408 per 71. Curtea de Justiție a statuat în ceea ce privește condițiile de rezidență și alocațiile și că nu trebuie să există o discriminare pe baza naționalității solicitantului. Și comisia s-a plecat asupra acestui dosar împreună cu autoritățile spaniole și au cerut informații suplimentare. Partea spaniolă a replicat și a spus că obiectivele urmărite de această reglementare este aceea de a promova uh, de a promova natalitatea. Deci, bineînțeles că Spania își dorește ca această rată a natalității să crească și iată de ce s-a instituit acest ajutor, începând uh, și el va fi consfințit începând cu 2011. E vorba de o lege din 2010, deci, care se referă uh, la aceste aspecte. Asta înseamnă că marja de manevră a Comisiei față de autoritățile spaniole este destul de redusă, pentru că această alocație despre care v-am vorbit va fi modificată și chiar uh, abolită începând cu anul viitor. Mulțumesc! Uh, într-adevăr, este păcat că nu-l avem aici pe domnul petiționar, pentru că a, îmi aduc aminte de mo momentul în care a fost instituită această alocație pentru, la naștere, pentru naștere, uh, Guvernul Zapatero pe vremea aceea era foarte mândru de această găselniță, apoi a venit criza peste noi și a trebuit să ia o serie de măsuri pe care de fapt nici măcar nu le-a luat așa cum trebuie. Obiectivele scontate nu au fost atinse și guvernul Zapatero s-a hotărât să se descotorotească de această alocație până la sfârșitul anului. Însă să nu uităm că petiția de față a fost deja depusă la momentul uh, respectiv în 2009, deci suntem obligați să o examinăm. Uh, trebuie să vedem ce căutăm să examinăm, ce dorim uh, să facem, să obținem să găsim o soluție noi pentru Spania, în locul Spaniei, nu putem să ne exprimăm pentru că această alocație, într-adevăr, va fi abolită în 2011, dar uh, ne spuneți în aceeași măsură că nu putem să ajutăm presiuni prea mari asupra uh, Spaniei. Și trebuie să vedem ce se poate face pe plan comunitar și pe plan național. În primul rând, există anumite restricții, anumite limitări care apar, ne spuneți, uh, domnule reprezentant a Comisiei, dar întotdeauna vă întoarceți cu același discurs. Ne spuneți întotdeauna că guvernul este cel responsabil și că haideți să închidem dosarul, că nu avem niciun fel de competență. Eu cred că trebuie să avem suficientă pondere pentru a putea să facem ceva, și să influențăm lucrurile. Doamnă președinte, niciodată n-am văzut o astfel de petiție la comisia noastră și uh, ni se cere să găsim uh, o cale, o soluție juridică la nivel național. Practic, asta este ultima picătură. Cred că am ajuns la limita absolută. Nu, cred așa trebuie organizate lucrurile, nu așa trebuie să ne adresăm uh, petiționarului. Ne spuneți că trebuie să închidem uh, petiția pentru că, în orice caz, va fi respinsă, dar, pe de altă parte, ne spuneți că petiționarul are dreptate. Și noi nu putem să facem nimic. Trebuie să vă spun că documentul uh, de față este pur și simplu nesatisfăcător. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, vă rog, doamna Găuni. Da, eu uh, susțin cele spuse de Carlos. Nu putem să ne descosorosim de o petiție așa cum o facem sau cum face comisia. Trebuie să scriem uh, Spaniei și să ia în calcul uh, ce dorim noi să spunem. Alocația va fi suprimată în 2011, foarte bine, însă nu trebuie să uităm că guvernul spaniol nu și-a exploatat obligațiile în perioada vizată uh, și este clar că trebuie să adresăm o scrisoare autorităților spaniole. Nu știu dacă vom avea câștig de cauză, dar în numele petiționarului trebuie să facem ceva și să luăm în considerare așa cum trebuie cererea pe care ne-a adresat-o. Urmează domnul Hafner. Vă mulțumesc foarte mult. Trebuie să vedem ce recomandăm petiționarului. Poate că îi recomandăm să meargă la tribunal sau ce să facă. Cum putem noi să îl ajutăm? Nu se știe, însă trebuie să o facem într-un mod așa agreabil și simpatic și cred că dacă putem să-l ajutăm cumva, să-i recomandăm uh, să meargă la tribunal, trebuie să îi spunem clar petiționarului care această posibilitate și această cale de atac. Um, apar niște aspecte mai ciudate în uh, replica comisiei, cum că nu are competențe Uh, că ține de prerogativa statelor membre și așa mai departe. Această explicație apare întotdeauna și o auzim mereu aici, dar asta nu rezolvă lucrurile. Poate că de sarcalul puțin, dar uh, nu cred că așa se pot uh, rezolva lucrurile și că așa trebuie să tratăm statele membre și petiționarii. Cred că comisia trebuie să poată să influențeze și să presiune presiunea statelor membre așa cum trebuie. Nu să, să, să devină pur și simplu pe statele membre. Nu știu dacă trebuie pur și simplu să spună petiționarului că ar trebui sau ar putea să introducă o acțiune în justiție, cred că trebuie să vedem modul în care formulăm acest lucru într-un mod cât mai uh, pozitiv posibil Poate comisia poate să ne dea un ordin de mărime a sumelor implicate. E vorba de o, o mie de euro, e vorba de mai mult, de mai puțin. Poate că alți colegi pot să ne ajute să știm despre câți bani este vorba uh, sau poate că dacă Spania se teme că dacă uh, cedează terenul o să vină lumea și o să ceară mult mai mulți bani după aceea. Doamna Baredeli. Να κάνω μια ερώτηση προς την Επιτροπή. Da, am ascultat uh, comisia și ne-a spus, comisia ne-a spus că din 2011 această locație va dispărea. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să nu discutăm drepturile petiționarului de dinainte de uh, 2010. Întrebarea este dacă petiționarul are dreptul sau nu să-și recupereze, recupereze niște sume, având în vedere legislația în vigoare la acel moment. Asta este o întrebare și restul sunt chestiuni politice. În orice caz, nu e nevoie de, un, de o consiliere juridică aici. Dau cuvântul comisiei ca să dea replica. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Problema principală este că Comisia ar putea să declanșeze o procedură de încălcare împotriva Spaniei, însă scopul ar fi modificarea legislației invocată aici. Dacă Spania ne spune că această măsură va fi abolită între 2011 și 2016, să zicem, a declanșa o astfel de procedură din partea noastră ar fi ilogică. Practic, până începem noi procedura, se schimbă legislația. Doamna președinte, mă scuzați. Am înțeles foarte bine ce mi-ați spus, însă trebuie să respectăm regula jocului. Nu trebuie să spunem uh, pentru că uh, dacă în viitor lucrurile se vor schimba, uh, nu are sens să discutăm ce se întâmplă acum. Avem o petiție care este admisibilă și termenii săi au fost validați, deci suntem obligați să dăm un răspuns petiționarului în ceea ce privește situația semnalată în petiție la momentul în care aceasta a fost depusă. Și Uh, perioadele de timp vizate în petiție sunt tot așa legitime, așa că asta discutăm pe 9 noiembrie și până una alta legea încă nu uh, a fost modificată. Este încă în aplicare. Ne spuneți, da, dacă declanșăm o procedură de încălcare, aceasta nu va mai avea niciun efect. Dar nu este adevărat. Dacă o declanșați acum, uh, Spania va ști că orice ar fi, are o obligație față de petiționar că a greșit și că i-a uh, rănit interesele. Și acest lucru va permite e, uh, demonstrarea e, uh, cauzei sau interesului acestui petiționar față de guvernul spaniol. Avem timp să discutăm, să analizăm și avem timp să și tragem la răspundere Spania pentru că nu a implementat legea așa cum trebuie. Deci, doamnă președinte, cred că, pe lângă faptul că trebuie să deschidem, să lăsăm deschisă petiția, trebuie să tragem de urechi, uh, spa, să tragem de urechi să nu s-a comportat așa cum trebuie. Bine, s-a τα επιδόματα asta, nu vin. Ce se întâmplă cu poziția care trebuie să o adopte Spania. Trebuie să se plătească sau nu această alocație. Câtă vreme această, acest legislativ este în vigoare, trebuie să se știm dacă petiționarul are dreptul la această alocație sau nu și după aia mai vedem. Bun. Atunci, spune președinta, o să scriem o scrisoare Spaniei în care spunem că nu suntem de acord cu abordarea lor că considerăm că a avut loc o încălcare a directivei UE. De asemenea, sugerez să informăm uh, Comitetul uh, Ocupare privind această și afaceri sociale privind această chestiune, pentru că acest caz subliniază un aspect și anume lipsa unei uh, abordări europene a chestiunii sau comunitare. Pentru că despre asta este vorba până la urmă. Uh, Spania a uh, ignorat complet legislația comunitară în materie și asta atinge direct ideea europeană de solidaritate. E vorba de, de situație în care avem persoane vulnerabile, precare, și care practic uh, într-o situație apropiată de aceea a unui apatrid și se uh, vede, uh, vede că drepturile sale nu sunt respectate nicăieri sub nicio legislație. Un cetățean francez care trăiește în, Fra- în Spania nu are niciun drept sau invers. Vedem foarte bine că acest aspect trebuie să fie abordat și de Comisia de Resort de la noi din Parlament și, bineînțeles, să cerem Comisiei Europene să se sesizeze. Cred că Comisia Ocupare din Parlament are mai multe aturi decât noi pentru a aborda această chestiune. Știe mai bine cum să abordeze această chestiune și, bineînțeles, că nu trebuie să uităm uh, nici uh, scrisoarea pe care trebuie să o adresăm autorităților naționale în acest sens și de ce nu să, declaș, să declanșeze această procedură de încălcare, chiar dacă Spania a spus că legea în vigoare va fi uh, abolită. Cred că o acțiune din partea Comisiei ar fi cât se poate de binevenită, deci o lăsăm deschisă deocamdată această petiție. Domnule Iar. wie viel, um wie viel Geld eigentlich hier? O întrebare. Despre ce sumă este vorba? Care este cuantumul implicat în această situație? Habar n-avem. Este vorba de suma de 400 de euro pe lună. Da, este un, o informație importantă pe care trebuia să o cunoaștem. Acum trecem la petiția 24, punctul 24 de pe ordinea de zi. Domnul Papadopoulos nu este prezent. Prin urmare, dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte. Petiția trimisă de domnul Papadopoulos se referă la aplicarea directivei 94.9 despre sistemele care trebuie utilizate în spațiile unde există un risc potențial de explozie. Și dat fiind că petiționarul, gestionarul, este gestionarul unei stații de unde se distribuie lichide inflamabile, ar trebui făcut ceva pentru a se evita scurgerea de carburant. Uh, este vorba de o, o normă EN 13160 pe care autoritățile grecești au uh, evitat să o aplice corect. Domnul Papadopoulos spune că în Grecia este o practică curentă să ai anumite certificate pentru aceste produse fără să fie aplicată norma europeană 13160, ci alte reguli, alte norme uh, care sunt valabile în Statele Unite. Domnul Papadopoulos se referă la o serie de norme privind instalarea acestor dispozitive, însă nu indică în niciun fel caracterul obligatoriu al normei 13.160. Prin urmare, există un soi de vid în care se inserează alte norme care sunt aplicate. Aș vrea să mai citesc și o altă problemă direct legată de cele ce le-am spus până acum, anume, Există o pregătire profesională insuficientă pentru tehnicienii, pentru specialiștii din acest sector, care nu pot să facă diferențiere între normele europene și americane. Prin urmare, o situație de confuzie în momentul aplicării normelor. În cadrul uh, Comisiei, eu sunt responsabil de punerea în aplicare a directivei ATEX la nivel european și am pregătit un răspuns în două puncte. Am dorit să reamintim faptul că această directivă ATEX este o directivă care abordează uh, într-un mod nou situația, stabilind norme concrete privind securitatea, sănătatea, uh, și aceste norme trebuie respectate, fără a intra în detalii uh, tehnice. Însă norma definește condițiile minime care trebuie respectate și în acest sens normele europene armonizate furnizează producătorului sisteme uh, care pot fi folosite conform normelor specifice. Normele respective sunt elaborate de diferite organisme și în momentul în care comisia constată că aceste dispozitive corespund exigențelor normelor, va, vor fi publicate informațiile în jurnalul oficial și vom avea norme armonizate. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că în momentul în care vor apărea în jurnalul oficial, normele respective uh, sunt considerate conforme. Deci, dacă un producător fabrică aceste dispozitive, aceste mecanisme, respectând normele armonizate, se presupune din start că el respectă normele respective. Trebuie să spunem că sistemul de normalizare este totuși benevol nici la nivel european și nici la uh, nivel național nu este posibil să se impună aceste norme pentru a se răspunde exigențelor, cerințelor directivei. Ce se spune în această directivă? Nu neapărat dacă un fabricant, un producător uh, respectă o anumită normă Uh, comunitară, ci dacă respectă condițiile esențiale de sănătate și securitate menționate în directivă. Însă producătorul poate să folosească și alte norme, cum ar fi cele americane, de exemplu, și, de asemenea, poate să pună la punct anumite soluții tehnice proprii și acesta dorim prin normele armonizate. Acesta ar fi avantajul lor nu încercăm să blocăm anumite inovații eventuale. Aceste norme reprezintă un progres tehnologic, însă nu înseamnă că între timp nu pot apărea alte tehnologii echivalente sau chiar mai bune decât cele deja existente. Ceea ce este important și nu fac decât să repet este că trebuie respectate uh, normele directivei privind sănătatea și siguranța la locul de muncă. Deci trebuie aplicate și normele armonizate, dar putem aplica și alte norme valabile. În acest sens, petiția domnului Papadopoulos nu poate fi acceptată. În ceea ce privește al doilea punct, calificarea profesională, Comisia nu este competentă pentru a examina informația privind competența profesională, universitară și așa mai departe. În directiva ATEX există niște condiții referitoare la organismele de certificare sau uh, părțile terțe care uh, obligă producătorii să respecte normele de sănătate și siguranță din directivă. Uh, În um, alte există și alte condiții legate de resursele umane, respectiv de uh, experți profesioniști. Um, când vorbim, de exemplu, despre cineva care are o diplomă universitară, dar nu intrăm în detalii legate de studiile respective. Cu alte cuvinte, repet, nu suntem competenți pentru a intra în această problemă legată de calificări. Mulțumesc! Dorește cineva să intervină în acest punct? Cred că putem încheia acest punct. Lasă. La petizione iscritta al punto 25 presentata anche Trecem acum la punctul 25 Este vorba despre o altă petiție prezentată tot de domnul Costas Papadopoulos. Mm, dau cuvântul comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte. Papadopoulos, concern article 10 această petiție se referă la articolul 10 al directivei privind performanța energetică a clădirilor, care impune să uh, se facă certificările pentru performanța energetică a clădirilor în mod independent de către, de către experți acreditați și calificați sau calificați. Petiția întreba dacă era în conformitate cu articolul 10 al directivei faptul că, conform legislației uh, grece, um, cel care ridică clădirea poate să și certifice uh, performanța sa energetică. Comisia a răspuns uh, petiționarului că articolul 10 nu elimină autocertificarea dacă se îndeplinesc măsurile de supraveghere care asigură că certificarea se uh, face în mod, uh, că verificarea se face în mod independent. Grecia a fost condamnată de Curtea de Justiție în 2008 pentru um, faptul că nu a comunicat măsurile care transpun această directivă. Comisia uh, a făcut o prioritate din a se asigura că Grecia continuă transpunerea directivei înainte uh, de a verifica conformitatea legislației. Deci, înainte de a analiza dacă legislația greacă era în conformitate, este în conformitate cu directiva privind performanța energetică a clădirilor. După mai multe ședințe, întâlniri pe care le-am avut cu uh, autoritățile um, grece în cursul acestui an, aceste autorități au uh, informat Comisia uh, că a transpus legislația care a fost adoptată în uh, vară și uh, uh, toamnă și pe 8 octombrie autoritățile grecești au declarat întreaga legislație transpusă. Acum ne concentrăm pe, pe analizarea conformității legislației grece cu directiva. În această vară a fost adoptat pe 5 august un decret prezidențial uh, care are ca scop controlul uh, auditurilor energetice și să controleze calitatea experților care fac aceste controle. Uh, Am primit uh, mai multe traduceri, ultima dintre acestea, ultima dintre traducerile oficiale, ultima ne-a survenit, ne-a, ne parvenit luna trecută și uh, se pare că legislația greacă este în conformitate cu articolul 10. Dorim să confirmăm uh, însă încă o dată acest lucru Comisiei PETI, uh, odată ce vom fi finalizat verificarea de conformitate. Vă mulțumesc. Mulțumesc, vă informez că am primit un uh, raport că în, în uh, legătură cu acest raport am primit uh, din partea Ministerului Grec al Mediului informare cum că pe 30 martie s-a primit regulamentul, s-a luat o decizie pe 5 august 2010. Voi vorbi limba greacă, dacă îmi permiteți. un serviciu uh, competent se va asigura că verificările energetice se fac în mod conform, în mod uh, adecvat. Important să se cunoască existența acestor audituri și este important ca toate informațiile necesare să fie puse la dispoziție. Acum sperăm să putem să și inclu- uh, uh, închidem această petiție. Sperăm că concluzia comisiei va fi că Grecia nu încalcă legislația de mediu. Vă mulțumesc. Domnule președinte, scrisoarea despre care vorbea colega mea a ajuns abia ieri și nu a fost încă tradusă. ceea ce uh, a propus, uh, a citit doamna uh, Paliadeli, parvenea, se pare, din acea scrisoare și avem încredere în spusele doamnei Paliadeli. Închidem așadar și această petiție. Chiedo. Petiția 26, prezentată de Crum Crumov, care nu este prezent și o să rog reprezentantul, reprezentanta Comisiei să intervină. Merci beaucoup. La, la petition est relative... Mulțumesc. Petiția se referă la funcționarea serviciilor juridice din Bulgaria. Uh, în legătură cu alte două comunicări precedente, Comisia dorește să precizeze că în cazul procedurilor de infringement ale serviciilor juridice din Bulgaria s-a trimis o scrisoare în 30 noiembrie 2009. Comisia consideră că anumite dispoziții ale legii uh, bulgare constituie o restrângere a liberei prestații pentru avocați și notari, precum și o, o violare a directivei 5 privind avocații care se stabilesc în alt stat membru. Comisia consideră totuși că poziția cetățenilor bulgari nu este justificată, nici faptul că avocații bulgari sau ai altor țări din Uniune nu se bucură de aceleași drepturi pentru a-și exercita activitatea. În luna august, Comisia consideră că articolul 49 din tratat nu a fost respectat, cel privind stabilirea unei sucursale uh, a avocaților în uh, Bulgaria cu un nume uh, social propriu. Ca urmare a avizului motivat, autoritățile bulgare au modifica dispozițiile respective. O lege privind avocația a fost adoptată în 30 iunie 2010 de Adunarea Națională din Bulgaria și serviciile Comisiei sunt în prezent în legătură cu autoritățile bulgare pentru a clarifica anumite clauze de modificare din această lege și pentru a vedea dacă această procedură de infringement poate să fie închisă. Mulțumesc! Colegi, qualcuno vuole intervenire? Mai dorește cineva să intervină? Credo că, sì, sulla base della pe baza acestui răspuns pe care ni l-a dat reprezentanta Comisiei, nu putem să lăsăm deschisă această petiție, cred că ar trebui să avem informații suplimentare, chiar și scrise, um, pentru ca să fim la curent cu toate aspectele. În ceea ce privește petițiile din partea B a ordinii de zi, există o solicitare din partea președinției pentru mutarea punctului 37 Și de asemenea, 71. Nu am cerut alte cereri de modificare, prin urmare, considerăm că propunerea pe care tocmai am formulat este adoptată. Vă mulțumesc, dragi colegi, vă mulțumesc tuturor, declar ședința închisă.